Președintele obișnuit al Comisiei nu este aici. Voi prezida reuniunea, dar doream să vă spun ca membru obișnuit al Comisiei Libe și membru din Ungaria vreau să mă implic în dezbaterea care va avea loc puțin mai târziu în legătură cu Ungaria, deci pentru acea intervenție o să-i dau cuvântul pentru a prezida colegei Sofie Intervelt ca să nu avem probleme, dacă sunteți de acord. Să începem așadar cu primul punct de pe agenda. Ordinul sau Ordonanța Europeană de Anchetă în materie penală se referă la o chestiune extrem de importantă, recunoașterea reciprocă, cum ar trebui să funcționeze într-o zonă de diverse tradiții constituționale și uh, juridice în materie penală. Consiliul a adoptat o abordare parțială în iunie și anul trecut și apoi una completă în decembrie. Raportorul nostru este domnul Melo, care ne va prezenta proiectul de raport. Termenul pentru amendamente va fi 31 ianuarie la ora 5 după amiaza. Domnule Melo, aveți cuvântul. Muito obrigado, senhora, senhora Presidente. Na verdade, esta é, um, é uma, enfim, é uma, esta é uma proposta muito importante pelo que está em causa e necessariamente polémica. Mulțumesc, doamnă președinte. E o chestiune foarte importantă și controversată în același timp. Feiras facilitou a circulação de pessoas. Această procedură europeană care permite libertatea de circulație a bunurilor și persoanelor, cu toate acestea, justiția este un domeniu suveran al statelor membre dar într-o anumită măsură a fost făcut mai puțin eficient din această cauză, pentru că ofițerii de poliție și detectivii nu pot uh, trece granița ca să-și continue activitatea și într-un alt stat membru. Cu toate acestea trebuie să asigurăm că Europa este un spațiu al justiției și că libera circulație a bunurilor și persoanelor nu trebuie să reprezinte o intensificare a infracționalității. Așadar, prima provocare cu această inițiativă este nevoia, pe de o parte, de a asigura anchete penale eficace dincolo de frontierele din Uniunea Europeană și, pe de altă parte, să nu se submineze competența suverană a fiecărui stat membru în materie de justiție și fără a pune sub semnul întrebării ordinea constituțională sau diferențele juridice care există între statele membre. Doamnă președinte, dragi colegi, prin amendamentele pe care le propun, sper să răspund la multe dintre îngrijorările care au fost exprimate și sper că am reușit să răspund acestora. Mulți colegi au fost de acord cu diverse puncte. Mai mulți colegi au făcut diverse propuneri foarte valoroase pe care le-am acceptat în legătură cu magistrații, în legătură cu autoritățile. Unii colegi, ca și mine, erau îngrijorați oarecum în legătură cu domeniul de aplicare la aceste inițiative și sper că am reușit să dăm răspunsuri pe măsură. Acum, pentru colegii care nu au avut suficient timp să citească propunerea, vreau să vă explic punctele cheie. se bazează pe o decizie a autorităților juridice competente dintr-un stat membru ideea fiind aceea de a permite anumitor măsuri de anchetă penală să fie adoptate și într-un alt stat membru, în baza principiului recunoașterii reciproce. Am încercat, nu știu dacă am și reușit, dar măcar am încercat să asigur că aplicarea acestui principiu foarte important al recunoașterii reciproce nu contravine diferențelor juridice sau constituționale, pentru că atunci întregul principiu ar fi lipsit de sens. Mulți colegi, la început cel puțin, erau îngrijorați că în fiecare stat membru o autoritate judiciară intervine într-un moment sau altul. Cred că am reușit să răspundem punctelor mai controversate. o autoritate polițienească care dispune efectuarea de anchete într-un alt stat membru sau uh, strângerea de probe sau obținerea de documente dintr-un alt stat membru, poliția nu poate să facă acest lucru direct fără implicarea unui organism judecătoresc. Există și temeiuri de refuz care sunt uh, enumerate cu scopul de a apăra statele împotriva oricăror încălcări ale ordinii constituționale sau uh, statului de drept din țara respectivă. Să vă ofer un exemplu. Unul din punct din uh, partea de început a listei, principiul dublei incriminări, un principiu fundamental, nimeni nu poate să fie dat în judecată de două ori pentru aceeași uh, faptă uh, de care este învinuit. Acest principiu este garantat în întreaga Uniune Europeană. E un temei uh, specific de refuz al executării unei astfel de ordini. În al doilea rând, există obligația de a da curs astfel, unei astfel de solicitări dacă infracțiunea nu este infracțiune în cealaltă țară, să zicem o faptă care este infracțiune într-o țară, dar nu și în cea de-a doua, atunci a doua poate să refuze să execută orice anchetă sau să culeagă probe în legătură cu fapta respectivă. Apoi e vorba și de principiul realității, trebuie să fie clar că E o infracțiune care a avut loc, care a fost comisă în statul A, ceea ce trebuie să respecte obligațiile unui alt stat, statul B. Cu alte cuvinte, e vorba de respectarea competențelor diferite ale statelor membre. În plus, am acceptat uh, propunerea pe care a făcut-o au făcut-o colegii din țările nordice, în special în legătură cu orice ar limita libertatea de expresie sau libertatea presei. Există țări precum Suedia, în care aceste reguli sunt foarte clare și concrete. Această garanție a fost uh, introdusă. Dacă drepturile fundamentale care sunt prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale sau în Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau în situațiile în care măsura nu a fost validată, confirmată de un judecător, atunci solicitarea poate fi, să, poate fi refuzată și e considerată nulă și neavenită. Pentru a asigura drepturile fundamentale, respectarea acestora ca și a Constituției fiecărui stat membru. În încheiere, se precizează un calendar foarte limpede, pentru că dacă nu ar exista, atunci legea ar fi lipsită de conținut. Ancheta penală ar putea să fie subminată în mod foarte serios dacă probele nu pot fi obținute într-un orizont de timp clar. O perioadă de timp rezonabilă și sunt convins că vom reuși să cădem de acord asupra unor perioadă, pentru că dacă în infracțiuni transfrontaliere, dacă termenele nu sunt uh, respectate, în ciuda intervenției Eurojust, s-a întâmplat ca întregul dosar să nu ducă la nimic. Măsurile trebuie să fie adoptate cât de curând posibil. Există un termen limită de 30 de zile din momentul primirii solicitării pentru a da un răspuns. Cu toate acestea, țara destinatar poate să ceară prelungirea acestui termen dacă prezintă justificările adecvate. Doamna președinte, cred că pot să mă opresc aici. Aștept cu nerăbdare să aud punctele de vedere ale colegilor, în special ale raportorilor din umbră și, de asemenea, din partea Consiliului și a Comisiei și sper că vom reuși să finalizăm acest uh, proiect care ar fi extrem de util în combaterea infracțiunilor în Europa. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc domnule Malo. Înainte de a da cuvântul colegilor și înainte de a deschide discuția, o să invit reprezentantul reprezentanții Consiliului și Comisiei dacă doresc să intervină. Consiliul mai întâi. Uh, da, mulțumesc, doamnă președinte. După cum ați uh, precizat, Consiliul a ajuns la o abordare generală în legătură cu acest dosar la întâlnirea Consiliului din decembrie și așteptăm cu nerăbdare începerea negocierilor în legătură cu acest dosar. Abia am primit proiectul de raport din partea domnului raportor în cursul zilei de ieri, dar la prima vedere avem o atitudine extrem de favorabilă și considerăm că raportul conține unele elemente importante care corespund unora dintre deliberările pe care le-am avut și la Consiliu. De exemplu, s-a menționat includerea testului proporționalității, cerința ca statul emitent să asigure că emiterea unui astfel de ordin european de anchetă e proporțional și necesar, un alt aspect discutat la Consiliu și inclus în abordarea generală care a fost uh, convenită în luna decembrie și, de asemenea, propunerea de a asigura accesul la căi de atac. E clar că, de asemenea, în legătură cu alte aspecte, s-ar putea să mai fie nevoie de eforturi suplimentare. Domnul raportor a menționat acum în prezentare chestiunea implicării autorităților judecătorești. Acesta e un domeniu în care va fi nevoie de eforturi suplimentare și temeurile suplimentare de refuz care țin de eventual dubla incriminare. Pe ansamblu, la Consiliu salutăm acest proiect de raport și așteptăm discuțiile, deliberările și negocierile în viitorul apropiat pe marginea acestui dosar. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Mă adresez acum Comisiei, dacă dorește să intervină. Uh. Mulțumesc, președinte, în numele Comisiei. Permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Melo, raportorul, și să precizez că și noi, precum președinția, salutăm acest raport care ni se pare o bază excelentă de discuție. Uh, între cele două instituții în uh, această procedură de codecizie. Noi împărtășim părerea domnului Melo în legătură cu faptul că Ordinea Europeană închete o măsură esențială pentru a îmbunătăți cooperarea judecătorească în materie penală, cooperarea judiciară în materie penală și care se înscrie în contextul um, înființării un adevărat spațiu european de justiție pentru a răspunde provocărilor lumii actuale și în special pentru a face față cu eficacitate infracționalității organizate. Acest spațiu de justiție se bazează pe încrederea reciprocă, pe principiul recunoașterii reciproce, piatra unghiulară a cooperării judiciare, facilitarea obținerii probelor. Cum încearcă să facă acestor din Europeană anchete este absolut esențial și a fost subliniat și de domnul raportor pentru buna derulare a procesului penal. În acest sens este clar că un judecător procuror în Europa în ziua de astăzi trebuie să lucreze tot mai strâns împreună să conlucreze pentru a-i apăra pe cetățeni și pentru a reface drepturile victimelor. În acest context, Comisia Europeană consideră că pentru că această cooperare judiciară penală și Ordinul European de Anchetă să fie un instrument eh, util, eficace și modern și, în special, să se respecte termenele rezonabile pe care tocmai le-a menționat domnul raportor, această cooperare trebuie să fie fluidă, cât mai fluidă cu putință și OEA să reprezinte un progres real față de regimul actual de ajutor reciproc uh, penal care depinde de bunăvoința statului membru suveran de a coopera sau de a nu coopera, de la caz la caz. Încrederea reciprocă se bazează pe încrederea reciprocă între parteneri care au valori juridice comune, valori comune și în materie de protecție a drepturilor fundamentale și sisteme judiciare fiabile. Presupune că solicitările de OEA dintr-un stat membru către un alt stat membru să poată să fie recunoscute cu cât mai puține formalități posibile, fără a sacrifica, evident, drepturile procedurale, drepturile fundamentale ale suspecțiilor și acuzațiilor. OEA trebuie să implice și dispoziții specifice pentru măsuri de anchetă, cum sunt cele prevăzute la capitolul 4, măsuri de anchetă moderne, la care nu putem uh, renunța astăzi. Mă gândesc în special la informații cu privire la conturile bancare, în special. În fine, Comisia împărtășește pe deplin părerea raportorului în legătură cu importanța acordată respectării drepturilor procedurale ale persoanelor uh, suspectate sau acuzate în cadrul Ordinului European de Anchetă, deci sunt nefavorabil să se precizeze în mod adecvat acest lucru în instrument. Comisia în acest context reamintește de asemenea că toate măsurile din foarte de parcurs privind drepturile procedurale și în special directiva privind accesul la avocat care încă e în curs de discuție contribuie de asemenea la consolidarea și securizarea cadrului drepturilor procedurale în care se va desfășura sau se vor desfășura aceste solicitări legate de OEA. Comisia este la dispoziția Parlamentului și Consiliului pentru a găsi un echilibru, un echilibru adecvat pentru acest text de importanță majoră pentru spațiul nostru de justiție comună. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Mă adresez acum colegilor și deschidem discuția. Am deja șase nume pe listă. Domnul Croceta, Albrecht, Brons, Coelho, Fos și doamna Interveld. Domnul Croceta mai întâi. Grație. Ehm, mulțumesc. Având în vedere faptul că raportul colegului nostru a ridicat anumite probleme. Unii ca mine sau domnul Albrecht uh, vom fi preocupați uh, de existența unei serii de garanții, mai ales în ceea ce privește protecția drepturilor cetățenilor noștri. Considerăm că acesta este un uh, aspect foarte important. Cât privește ordinul de investigație european, noi considerăm că acesta este necesar. E un fapt pozitiv că Consiliul a înaintat această propunere. Evident, multe infracțiuni nu pot fi puse sub acuzare din cauza lipsei uh, de cooperare între uh, organele uh, polițienești și cele judiciare din multe state. Există un nou construct juridic acum, așa cum a subliniat și domnul Melo, care se bazează pe recunoaștere reciprocă. Fiecare țară acceptă practic faptul că celelalte fac o treabă bună. Poate că de la bun început am mers uh, prea departe cu acest demers. Motivul este că, în, că documentul Consiliului uh, nu garantează în toate cazurile uh, drepturile cetățenilor noștri. Și mă refer aici și la drepturile lor de bază, pentru că știm că um, nu se acționează uniform pe tot teritoriul Uniunii Europene. Nu vreau să mă refer la uh, presă, însă dacă ne gândim puțin la ce se întâmplă în Ungaria, e clar că avem de face cu niște probleme în ceea ce privește valorile europene. Dacă trebuie să facem față unui ordin de investigație venind din uh, Ungaria și care clar încarcă drepturile uh, cetățenești uh, și drepturile uh, cetățenilor din celelalte state membre, atunci ce este de făcut? Văd că domnul Melo a adăugat niște aspecte, însă mai sunt și alte lucruri care trebuie subliniate aici. Sunt tot felul de întrebări pe care le adresam de la bun început. Uh, ordinul ar trebui emis de o instanță, de o autoritate uh, judiciară, nu de către un ofițer de uh, poliție dintr-un anume stat care solicită ajutorul unui alt polițist dintr-un alt stat membru fără ca vreun judecător să fi fost sesizat în legătură cu acest caz. Dacă am vorbit despre cooperare poliționească, clar n-am mai putea vorbi și despre cooperare uh, judiciară. Și uh, altfel, uh, drepturile de bază ale cetățenilor din Europeană ar putea fi încălcate. Așadar, un judecător trebuie să analizeze solicitarea de emitere a unui ordin european de anchetă. Însă cine execută ordinul? De exemplu, ce se întâmplă dacă infracțiunea nu e infracțiune și în statul care uh, primește ordinul de investigație. Această chestiune este decisă în uh, acorduri uh, internaționale, cumva? Nu, eu cred că e o situație descrisă în uh, dreptul național și atunci un judecător trebuie să fie cel care decide dacă acest ordin este justificat sau nu. Nimeni altcineva nu poate să facă acest lucru. Pentru că altfel autoritățile politice uh, ar putea să își uh, depășească atribuțiile și competențele. De aceea înțeleg uh, că trebuie să se protejeze uh, drepturile celor investigați. Oare uh, ce se întâmplă dacă există obiecții la aceste uh, ordine. Să zicem, dacă persoana care face obiectul acestui uh, ordin uh, este din Ungaria sau din Italia, să spunem, uh, situația ar putea să fie dificilă, să zicem, în anumite instanțe. Vorbim uh, despre dreptul la consiliere juridică și așa mai departe. Uh, spunem că cetățenii trebuie să fie egali în fața legii, însă Aici trebuie spus că eu uh, susțin ideea ca instanțele să aibă ultimul cuvânt în aceste chestiuni. Există exemple uh, de infracțiuni grave în legătură cu care eu uh, aș tinde să îi închid pe cei vinovați și să arunc cheia, mai ales în ceea ce privește infracționalitatea organizată, însă totuși aceste persoane au anumite drepturi și trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi sunt respectate am dorit să existe cooperare maximă în cadrul Uniunii Europene. Salutăm inițiativa Consiliului pentru că considerăm că este importantă. Recunoaștem faptul că uh, raportorul a făcut o treabă foarte bună. Credem că uh, există niște chestiuni care se leagă de drepturi uh, fundamentale și de libertăți fundamentale, ori și acestea trebuie să apară în raport. Mulțumim, domnule Croceta. Domnul Albrecht are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc în germană. Rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Melo. Cred că raportul este foarte important și foarte bine realizat și mi se pare important că putem să vorbim despre acest raport în acest moment, deoarece cred că Trebuie să avem o poziție unitară ca și Parlament și a venit momentul să-i arătăm Consiliului în ce direcție se îndreaptă poziția noastră. Înainte de toate, aș dori să spun că mi se pare foarte bine că tocmai acele întrebări care au fost deja ridicate a principiului proporționalității, principiul nebe și idem și principiul teritorialității sunt luate în considerare în acest proiect de raport, lucru care mi se pare foarte bun. Poate câteva comentarii referitoare la alte aspecte pe care ar trebui să le ridicăm în uh, discuție. Domnul Concet a ridicat deja anumite probleme pe care ar trebui să le abordăm. Cred că, îndeosebi în ceea ce privește principiul proporționalității și în ceea ce privește drepturile de bază, cred că am putea veni cu completări. Aș uh, propune să introducem un uh, alinia, un aliniat pentru acele infracțiuni minore care poate nu ar trebui să fie inclus în acest pachet, deoarece ne confruntăm în continuare cu uh, problema, după părerea mea, o problemă pe care am abordat-o în repetate rânduri, că există o disproporționalitate temporală în ceea ce privește recunoașterea reciprocă și aplicarea pedepsei minime, iată de ce uh, Uh, m-aș bucura dacă ar exista un domeniu, un nucleu foarte bine precizat, foarte bine definit, care poate să fie menționat mai specific, la care să se poată face referire în caz de nevoie, uh, un punct uh, ar putea să fie reprezentat de acest aspect, celălalt de acele infracțiuni minore și cu siguranță principiul proporționalității ar trebui să reprezinte un uh, temei suficient de important. Cred că în ceea ce privește drepturile fundamentale, uh, ar trebui să luăm uh, măsuri de investigație foarte delicate, de exemplu, cum, uh, când vine vorba de interceptările telefonice, trebuie să ne gândim cum ar trebui să fie reglementate aceste măsuri sau dacă ar trebui să le eliminăm și altele care stau în legătură cu această măsură, deoarece baza juridică este extrem de limitată în ceea ce privește aceste măsuri și nu cred că măsurile noastre, că competențele noastre sunt suficiente aici. Da, într-adevăr, reci- recunoaștere reciprocă peste tot acolo unde nu există probleme și unde uh, principiul proporționalității este com- confirmat. Cred că suntem cu toții de acord că dorim uh, um, adoptarea acestui raport. Iată de ce aș dori să fac apel uh, la statele membre și la Consiliu să se impună niște standarde minime. Iată de ce aș spune că fiecare de, de aici din Parlament să trimită un mesaj foarte clar că noi dorim ca aceste măsuri, acest mandat de investigație, dar și uh, progresele în realizarea unui, unei foi de parcurs în ceea ce privește standardele minime, accesul la uh, avocat. Cred că acest lucru joacă un, important și un rol important și în uh, um, ceea ce privește mandatul de investigație și din perspectiva avocaților, pentru că, bineînțeles, schimbul Uh, acestor informații reprezintă o ocazie foarte bună și, uh, bineînțeles, și pentru apărare ar trebui să fie valabile uh, drepturi și un acces mai ușor la aceste drepturi. Ca atare, deocamdată mulțumesc și aștept până răbdare discuțiile ulterioare. Cred că în curând vom ajunge la o poziție comună. Mulțumesc! Sorry, Bronze. Tom Bronx. Mulțumesc. Sper că n-am înțeles greșit ceva, însă cred că ni s-a spus în această după-amiază că uh, dacă uh, respectiva situație nu era o infracțiune în cea de, cel de-al doilea stat, atunci cel de-al doilea stat ar putea refuza să recunoască ordinul de anchetă și să poată astfel refuza, va putea astfel refuza să desfășoare ancheta în sine. Se pare că asta se contrazice normele care erau implicate în uh, mandatul de arestare european, pentru că atunci uh, mandatul funcționa chiar dacă în uh, cea de-a doua țară respectiva infracțiune poate nu era considerată chiar infracțiune se pare că autoritatea emitentă din primul stat ar putea să uh, emită un mandat de uh, arestare uh, uh, european pe baza unei bănuieli că o anumită persoană ar fi comis o infracțiune în primul stat, nu în al doilea, însă uh, primul stat nu poate uh, practic solicita celui de-al doilea stat să desfășoare o închetă pentru a lămuri lucrurile. Sincer, m-am cam pierdut pe aici. Eu m-am opus ca persoanele să fie investigate, însă există date dintr-un stat uh, în care respectiva infracțiune este considerată infracțiune. Uh, eu cred că ar trebui să existe niște proceduri corecte de extradare, însă în ambele cazuri. Însă există aici uh, o contradicție, adică o persoană ar putea fi extradată pentru o infracțiune pentru care însă nu poate să fie anchetată. Sper că n-am produs și mai multă confuzie în rândurile tuturor cu asta. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Bronx. Domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să susțin preocupările lui Nomelo legate de nevoia ca noi să înregistrăm uh, progrese în a obține o Europă a justiției. Mulți din această sală au uh, susținut uh, o Europa nu doar a uh, securității, ci și o Europa a justiției și am văzut asta și în cazul discuțiilor legate de mandatul european de arestare, unde am înregistrat niște progrese. Am făcut niște progrese și în ceea ce privește drepturile procedurale, și ceea ce facem noi aici este să consolidăm ceea ce reprezentant proiectul Comisiei a numit uh, piatra uh, unghiulară a întregului demers. Se pare că domnul uh, raportor a făcut o treabă excelentă, a luat notă de multe dintre preocupările noastre, mai ales în ceea ce privește consolidarea cooperării în ceea ce privește materia penală. O mare problemă este aici legitimitatea. Legitimitatea se leagă, evident, de uh, problema protejării drepturilor cetățenilor și credem că aceste lucruri au fost abordate bine în raportul uh, domnului Melu. Apreciez trimiterile sale la Carta Europeană a Drepturilor și ca și antevorbitorii mei, mai ales domnul Crucetă, um, subliniez că aceasta este uh, un aspect absolut obligatoriu. Trebuie să protejăm drepturile cetățenilor. Avem uh, un început uh, bun, uh, doamnă președinte. Avem de face aici cu o procedură de codecizie și va trebui să depunem mult efort pentru a alătura pozițiile Parlamentului și Consiliului. Mulțumim, domnule Coresme, doamnă președinte. Domnul Fos are cuvântul. Ich freue mich über den ambitioniert... Mă bucură acest ambițios proiect de raport și aș dori să-i mulțumesc domnului Melo pentru munca depusă în acest dosar și în ceea ce privește amonizarea dreptului penal, având în vedere că nu am prea avut timp la dispoziție să ne pregătim, nu prea am, am putut să citesc textul în întregimea sa. Aș dori totuși să fac câteva observații pozitive pe care le-am uh, prins așa din vânt și pe care unii deja le-au menționat. În primul rând, trimiterea la diversele uh, normative, legisla- la diverse norme legis- uh, legislative din diversele state membre mi se pare foarte bună. Salut și preluarea celor menționate deja de Ian Philip și anume verificarea principiului uh, proporționalității și necesității unui mandat de investigare uh, atât în considerente cât și în articolul 5a, o serie de state membre au deja aceste proceduri uh, puse în aplicare. Cred că um, aici aș uh, propune preluarea unei trimiteri la articolul 8, aliniatul 1, la 9.5a. Mă bucur de asemenea de preluarea rezervei menționate, exprimate de judecători. Mi se pare foarte mult și um, articolul 17. Cred că s-a vorbit deja de principiile juridice ca motive de um, nerespectare aici nu sunt uh, complet sigur dacă uneori nu mergem prea departe, dacă la articolul 10 uh, aceste motive 3 și 7 nu ar trebui reanalizate. Cred că ar trebui să fim în principiu de acord că orice motiv de eșec ulterior împiedică recunoașterea reciprocă și în ceea ce privește cel de-al șaptelea motiv, eu consider că da, uh, sunt valabile principiile constituționale de bază, Constituția care este valabilă în fiecare stat membru. Iată de ce cred că acest motiv e oarecum depășit, însă avem nevoie să analizăm încă o dată de aproape toate acestea. În ceea ce privește termenul de depunere a amendamentelor, din câte știu, e vorba de 31 ianuarie Poate că e ceva mai mult decât la alte rapoarte, iată de ce aș dori să atrag atenția asupra faptului că e vorba de o propunere foarte importantă, cu un conținut extrem de delicat și asupra căruia ar trebui să ne luăm suficient timp pentru a-l um, aborda cum trebuie Cred că ar trebui să-l punem încă o dată pe ordinea de zi, că atunci când am analizat în detaliu să-l uh, reluăm, să reluăm discuția asupra acestuia. Iată de ce aș uh, solicita o prelungire a termenului limită de depunere a amendamentelor. Aș fi recunoscător pentru acest lucru. Mulțumim, domnule uh, Fos. Ultima intervenție, doamna Invel. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, rugată de raportorul noastră din umbră, doamna Sharon, uh, doamna uh, Latford, să vă împărtășesc uh, câteva dintre gândurile sale. Voi uh, citi uh, ceea ce mi-a transmis pentru că este dosarul dânsei. Ea salută în principiu aceste propuneri, însă spune de asemenea că trebuie să fim foarte atenți dacă ne gândim puțin la experiența noastră cu mandatul european de arestare, care a fost o idee foarte bună, însă care în practică presupune existența mai multor obstacole decât ne-am fi putut închipui. Dânsa subliniază foarte atent faptul că propunerile ar putea fi îmbunătățite prin a uh, include mai mult drepturile uh, suspecților, uh, de exemplu prin a include foaia de parcurs cu privire la proceduri și de asemenea prin consolidarea noii propuneri de directivă cu privire la drepturile victimelor. Sarah Radford uh, sugerează de asemenea că temeiurile pentru a refuza execuția unui ordin ar trebui să fie suficient de uh, vaste. Or, uh, măsurile sensibile ar trebui să facă obiectul unor uh, măsuri discreționare mai uh, vaste, excluzându-se uh, orice formă de uh, uh, intruziune. În ceea ce privește emiterea unui ordin de anchetă. Doamna Latford consideră că uh, propunerea raportorului de la amendamentul 22 pentru, uh, autorități, pentru ca autoritățile de execuție să fie tot organisme judiciare este o prevedere nenecesară. Dânsa crede că există uh, loc pentru a găsi o uh, formulare care să spună că acest ordin trebuie doar emis de o uh, autoritate judiciară. Apoi, dânsa susține cu fermitate opinia raportorului atunci când a adăugat temeiurile clasice de refuz care au fost uh, menționate, de exemplu, uh, încălcarea drepturilor uh, omului, uh, și uh, dânsa face propuneri pentru a uh, modifica puțin uh, formularea. În cele din urmă, dânsa spune că uh, articolul 13, cel al uh, remediilor juridice pentru indivizi, a fost îmbunătățit de uh, către domnul raportor, însă ar trebui să vedem dacă nu acest articol ar putea fi Uh, consolidat încă și mai mult pentru ca avocații apărării să aibă dreptul de a solicita uh, dovezi care să le fie transferate uh, prin ordinul de anchetă european. și cred că mă opresc la aceste comentarii. Sunt mai multe, însă dânsa cred că le va discuta în bilateral cu domnul raportor. Doamna președinte, mulțumim. Cum nu mai există altă solicitare de intervenție pentru acest punct de pe ordinea de zi, dau cuvântul uh, domnului raportor încă o dată, domnului uh, Melo. Mr. Mel, uh, Crocetta, what would you... Domnule Corceta, vreți să luați încă o dată cuvântul? Da. Mă alătur propunerii deja făcută de a prelungi termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Cred că data de 31 ianuarie e mult prea apropiată. Poate am putea să mutăm termenul limită pe 3 februarie. 31 e marți, 3 ne-ar da așadar aproape o săptămână în plus. Cred că n-ar strica. Înainte de a da cuvântul domnului Melo, secretariatul mi-a spus că se poate să prelungim termenul limită și că acesta va fi comunicat membrilor pe e-mail, dacă sunteți de acord. Dau cuvântul așadar încă o dată raportorului. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc colegilor. Se, pasă, se pare că ajungem la un consens și se pare că există de asemenea oarecare grad de convergență între Comisie și Consiliu. De asemenea, domnul Corceta, textul a fost uh, trimis recent cât s-a putut de repede. Cred însă că multe din îngrijorările dumneavoastră sunt acoperite de amendamente. Spuneați că e vorba că, treb- că trebuie să fie un magistrat sau un organism judiciar, da. Tocmai uh, ce urmăream noi era să evităm ca un organism polițienesc să ceară unei instituții judiciare să facă ceva într-o altă, dintr-o, unei instituții judiciare dintr-o altă țară să facă ceva. Cine nu mai poate determina ce reprezintă o infracțiune într-o altă țară și um, dacă este infracțiune sau nu în altă țară, dacă trebuie executată doar în țara unde a fost înaintată reclamația sau în altă țară. Dacă nu, atunci reprezintă un motiv de refuz și atunci acest ordin de anchetă nu poate fi realizat. Prin urmare, dacă în țara unde se face reclamația, respectiva infracțiune nu este considerată o infracțiune, atunci acest ordin de anchetă poate fi refuzat. Eu sunt avocat și sunt conștient de nevoia ca părății să fie reprezentați din punct de vedere legal și articolul 13 abordează tocmai această chestiune. Un suspect poate, fi, poate face, bineînțeles, recurs, acest lucru este menționat la același articol, și doamna Intfeld, posibilitatea inițiative din partea avocaților, acest lucru apare la articolul 13 și la amendamentele aduse acestui articol. Autoritățile din statul emitent și din cealaltă țară ar trebui să înainteze celor interesați informațiile necesare pentru a se asigura că aceștia își pot em, exercita dreptul de recurs prin urmare, ideea este ca să nu se ajungă la o procedură arbitrară pentru ca persoanele vizate să poată dobândi informații așa cum se întâmplă în orice stat unde primează statul de drept. În ceea ce privește propunerea domnului Albrecht, și vă mulțumesc pentru aceste propuneri, Exemplul pe care l-ați uh, furnizat uh, reprezintă motivele de refuz. Prin urmare, dacă un uh, judecător din Portugalia are nevoie de informații din Germania, însă presupusa infracțiune nu este o infracțiune în Germania, atunci Germania poate refuza. Domnul Bronx leagă extradarea de investigația penală. Poate că nu v-am înțeles bine, sper că nu. Presupun că nu criticați țările care nu vor executa un ordin european de anchetă dacă nu e vorba de o infracțiune în țara care execută ordinul. E un principiu de bază. Uh, și, bine, într-adevăr, reprezintă un motiv de, pentru extradare. Extradarea poate fi refuzată. Și acest lucru este menționat foarte clar în majoritatea uh, legislațiilor. De exemplu, Portugalia nu va extrada un cetățean dacă infracțiunea este pedepsită cu moartea în uh, țara unde se va face extradare. S-ar putea să fie într-adevăr o infracțiune și în Portugalia. Să spunem că e vorba de Statele Unite. Știu că, nu e, o, că e o țară terță și că nu e în uh, Uniunea Europeană. Indiferent să facem, să dăm un exemplu. Portugalia nu va extrada un suspect într-o țară unde se aplică pedapsa cu moartea pentru infracțiunea respectivă. Există așadar uh, deosebiri. Ordinul European de Investigație nu poate fi executat dacă nu reprezintă o infracțiune în țara de executare. S-ar putea să fim așadar aici pe aceeași lungime de undă. Da, s-ar putea să nu fie infracțiune în uh, cea de-a doua țară. Da, bineînțeles. Poate că putem uh, analizăm mai îndeaproape această chestiune la o etapă ulterioară. În ceea ce privește prelungirea termenului limită pentru înaintarea amendamentelor, cred că am avea cu toții de câștigat dacă am prelungit termenul limită. Și asta în deosebi uh, ne va fi de folos în respectarea Constituției statelor membre în elaborarea unei propuneri care să fie în armonie cu legislațiile naționale. Vom organiza o întâlnire cu raportorii din umbră, însă nu există nicio problemă în ceea ce privește propunerea de a prelungi termenul limită. Mulțumim, domnule Melo, spune doamna președintă. Și acum revin la cel de-al doilea punct pe ordinea de zi. E vorba de situația din Ungaria. Alături de noi se află doamna Françoise Lubay. Am uh, se ofer câteva clipă pentru că adânsa să ni se alăture la uh, prezidiu, este directorul general pentru relații în Departamentul de Justiție. Dânsa ne va prezenta relația comisiei, părerea comisiei vis-a-vis -vis de situația din uh, Ungaria. Acest punct se află pe ordinea de zi uh, la solicitarea grupului ALDE și grupului Verzilor. Am să-i dau prin urmare cuvântul doamnei Labai înainte de toate și apoi acelor membre și coordinatorilor care vorbesc în numele diferitelor grupuri politice, iar mai apoi am să dau cuvântul colegilor. Vă rog, vreau doar să mă asigur că în calitate de membru independent și de avocat pentru drepturile omului din Ungaria voi avea și eu uh, cuvântul. Da, bineînțeles, doamnă Labai, vă dau acum cuvântul imediat pentru a ne informa referitor la poziția Comisiei Europene domnule Mulțumesc, președinte. E un element important uh, legat de acest subiect. Comisia a acționat uh, foarte rapid și a spune că Comisia a acționat chiar înainte de oricine altcineva și a exprimat poziția foarte devreme, chiar înainte ca legile să fi fost publicate. Înainte de intrarea în vigoare a Constituției, Desigur, comisia este de... Comisia adoptă o poziție juridică. E vorba de comisie în calitate de gardian al tratatului și în acest temei comisia evaluează conformitatea legilor ungare cu legislația europeană, cu dreptul european. Acest lucru a fost exprimat deja de către doamna vicepreședinte Reding în luna decembrie într-o scrisoare adresată ministrului de justiție, domnul Navracic, în care doamna comisar, vicepreședinta a comisiei, a exprimat trei îngrijorări principale. Principala îngrijorare în domeniul justiției, pentru că aici mă refer la domeniul justiției, una dintre principalele îngrijorări se leagă, la, se leagă de vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor. De fapt, noua Constituție a Ungariei prevede că, cu excepția președintelui Curia, niciun judecător sau niciun procuror nu poate să-și exercite funcția dacă este mai în vârstă de vârsta generală de pensionare de 62 de ani. De fapt, această lege face ca vârsta de pensionare a judecătorilor să devină în loc de 70 de ani, 62 de ani. Din această cauză, aproape 300 de judecători, 274 de judecători, pentru a preciza exact, ar fi trebuit să se pensioneze la 31 decembrie 2012. <clears throat> Comisia examinează aici uh, compatibilitatea acestei măsuri cu directiva privind tratamentul legal în ocuparea forței de muncă această directivă interzice o discriminare de vârstă. Și dacă există o discriminare, această discriminare ar trebui să se bazeze cu o justificare obiectivă și proporțională. Iar în cadrul legii ungare, situația este agravată pe plan juridic de faptul că guvernul a declarat că se gândea să reducă vârsta sau de fapt să mărească vârsta de pensionare de la 62 la 65 de ani. Există niște probleme tehnice cu sunetul în acest moment în sală. da? Think it's back? Hmm. There's a noise. I don't know, we will ask the technicians to look at it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 O să spun așadar din nou ce încercam să spun. Comisia a examinat legile de implementare din Ungaria, Comisia în calitate de gardian al tratatelor și în domeniul justiției, care este domeniul portofoliului Direcției Generale a Justiției, sunt trei puncte de îngrijorare. Primul, pe care vi-l explicam, îl reprezintă vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor, întrucât trebuie să examinăm uh, compatibilitatea acestor măsuri care au redus vârsta de pensionare pentru judecători de la 70 de ani la 62 de ani, compatibilitatea cu directiva privind tratamentul legal în ocuparea forței de muncă și să ne asigurăm că nu există nicio discriminare împotriva acestui grup, într-un moment în care guvernul maghiar uh, a declarat că <clears throat> se gândește la mărirea vârstei de pensionare de la 62 la 65 de ani. Și după cum am explicat, ca rezultat sunt 274 de judecători care vor trebui să se pensioneze până la 31 decembrie 2012. Acesta e un prim punct de îngrijorare. Un al doilea domeniu de îngrijorare îl reprezintă dependența puterii judecătorești. Întrucât în conformitate cu legea de implementare, președintele noului oficiu judecătoresc național concentrează puterile în ceea ce privește conducerea operațională a instanțelor, resursele umane, bugetul și alocarea dosarelor. O persoană singură ia toate hotărârile importante cu privire la puterea judecătorească și nu există nicio decizie colegială în legătură cu gestionarea operațională a instanțelor. Și în plus, mandatul fostului președinte al Curții Supreme, care a fost ales pentru un mandat de șase ani în anul 2009, a fost uh, abrogat sau reziliat la sfârșitul lui 2011. De consecință, la judecătorii la Curtea Supremă își continuă mandatul ca judecător la noua curie care a fost înființată și înlocuiește fosta Curte Supremă. O astfel de concentrare de puteri <clears throat> ca și încheierea prematură a mandatului președintelui Curții Supreme ridică semne de întrebare în legătură cu independența puterii judecătorești. Compatibilitatea acestor măsuri cu articolul 147 din Carta Drepturilor Fundamentale este discutabilă și examinăm acest aspect, întrucât articolul 147 stabilește că toți cei ale căror drepturi sunt garantate de Uniunea Europeană și drepturile lor sunt încălcate, au dreptul la o cale de atac uh, efectivă în fața unui tribunal independent. Aceasta e ceva care se aplică oricărei categorii de cetățeni din Uniunea Europeană. Iată de ce există aceste o chestiune de importanță sistematică pe care trebuie să o verificăm în această privință. Tot în domeniul justiției, cel de-al treilea element de îngrijorare și care a fost exprimat în acea scrisoare a vicepreședintei Comisiei, doamna Reding, adresată ministrului Justiției din Ungaria, este independența organismului de supraveghere a protecției datelor. Conform noii legislații de protecție a datelor din Ungaria, o agenție națională pentru protecția datelor a înlocuit fostul birou al comisarului pentru protecția datelor. Această legislație a pus punct prematur mandatului de șase ani al comisarului pentru protecția datelor. Acel comisar pe protecția datelor a fost numit în anul 2008. Și în plus, această legislație prevede posibilitatea unei decizii de concediere la latitudinea prim-ministrului sau a președintelui pe motive care permit uh, o concediere arbitrară și compatibilitatea acestei măsuri cu principiul independenței Autorității Naționale de Protecție a Datelor proclamat în directiva privind protecția datelor din 1996 și Carta Drepturilor Fundamentale sunt, desigur, uh, discutabile. Iar pe lângă toate aceste îngrijorări în domeniul justiției, doamna comisar a exprimat îngrijorări și în legătură cu mai multe alte subiecte, în special independența băncii centrale, a băncii naționale a Ungariei, care a fost deja exprimată această îngrijorare de către Comisia Autorităților Ungare încă din luna decembrie. Acum e important să vedem ce se va întâmpla în etapa următoare? Comisia va finaliza analiza juridică pentru că, în calitate de gardian a tratatelor, trebuie să uh, își întemeieze acțiunile pe temeiuri juridice foarte solide. Comisia va finaliza această analiză la timp pentru ca Comisia să ia hotărâri la următoarea reuniune, la ședința de săptămâna aceasta, pe 17 ianuarie. Comisia, desigur că va fi gata să utilizeze pe deplin prerogativele în calitate de gardian a tratatelor și, în special, posibilitatea de a lansa proceduri de infracțiune în caz că e un dosar suficient de solid pe plan juridic împotriva Ungariei, ca și în cazul oricărui alt stat, pentru ca Ungaria să respecte obligațiile care îi revin, pe care le-a acceptat în calitate de membra Uniunii Europene. Deci Comisia va decide acest curs de acțiune în baza unei analize juridice solide săptămâna viitoare, după cum spuneam la ședința de pe 17 ianuarie. Mulțumesc. Uh, Președinta, mulțumesc. Mulțumim, doamnă Lebai pentru această analiză cuprinzătoare. Acum o să mă adresez colegilor. Vom deschide discuția. Avem uh, foarte mulți membri pe listă care doresc să intervină. Mai întâi o să dau cuvântul acelora care vor vorbi în numele grupurilor sau coordonatorilor, apoi celorlalți colegi, în ordinea în care am primit uh, solicitarea, îi vor ruga pe colegi să se limiteze la trei minute pe intervenție, pentru că altfel vom fi în criză de timp. Prima intervenție din partea pepe, domnul Engel. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș fi preferat să discut în, primul, în prima mea intervenție aici ceva mai mult legislativ, dar dacă trebuie să fie acest subiect, voi încerca să fac față acestei sarcini. Nu cred că are mare sens să repet uh, amănuntele a ce a spus uh, acum câteva momente doamna Lebai. Ar fi mai logic ca noi să vedem ceea ce se petrece pe plan procedural și care ar fi contextul politic a ceea ce se petrece. De la alegerile din Ungaria din 2010, Ungaria este guvernată de un partid de guvernământ într-o coaliție care are 53% din voturi, care au dat o majoritate de două treimi ca număr de locuri în Parlamentul Ungar, care este genul de majoritate de care este nevoie pentru a hotărâ singur pentru a modifica Constituția și așa numitele legi cardinale. Aceasta e o precizare a faptelor, nimeni nu poate să conteste acest lucru. Ar putea suna ciudat că uneori cineva are impresia că Chiar și acest lucru ar trebui să fie contestat ca fiind nelegitim. Aceasta a fost o expresie a votului alegătorilor maghiari în 2010. Majoritatea care există acum a trecut la modificarea fundamentală a Constituției, este clar, e o reformare din temelii care a existat și în alte locuri, pentru că a fost posibil, de câte mi-aduc aminte, această Constituție deși nu s-a bucurat de acceptul unanim uh, în spectrul politic maghiar, a fost însoțită mai degrabă uh, a, <clears throat> pozitiv de uh, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, a fost votată cu o consultare largă a legătorilor din Ungaria, în care peste 11% dintre aceștia au comentat propunerile care erau făcute. Mi s-a părut edificator și această Constituție acum este în vigoare, începând cu 1 ianuarie anul curent. Apoi chestiunea acelor legi organice, așa numitele legi cardinale și problemele la care s-a referit doamna Lebai, vârsta de pensionare a judecătorilor, independența puterii judecătorești, a organismului de protecție a datelor, am putea adăuga legea electorală, care încă este în examinare, legea bisericii și am putea adăuga independența băncii centrale, care s-a decis că nu intră în mandatul Comisiei noastre parlamentare, iată de ce nu îl discutăm aici, dar s-ar putea aborda într-un context diferit. Din cât știu eu, suntem în genul de procedură pe care o au instituțiile europene în caz că apar dubii în legătură cu compatibilitatea unei legislații naționale cu prevederile comunitare ceea ce înseamnă că Comisia Europeană anchetează, după cum are competența, ca gardian al tratatelor, indiferent dacă instrumentele juridice votate și fiind în vigoare într-un stat membru sunt sau nu sunt compatibile cu dreptul comunitar. Vom avea săptămâna viitoare acea evaluare a Comisiei. Doamna comisar Reding, am discutat cu dânsa ieri la telefon pentru a obține unele precizări. Nu am impresia că Comisia nu știe, că, nu știe ce face, din potriva că știe precis ce face și avem angajamentul autorităților ungare reiterat în ultimele câteva zile, nu doar de a examina cu seriozitate ce va recomanda Comisia, ci și să acționeze în consecință, după cum au făcut-o deja acțiuni în consecință cu privire la sugestiile comisiei adresate lor în, cadrul, în cazul legii mass media, care a atras și ea ceva atenție în acest Parlament. Așadar, este impresia mea și a PPE că în momentul de față trebuie să așteptăm să vedem care va fi evaluarea finală pe care o va face Comisia cu privire la chestiunea legată de legile ungare. Vom avea această evaluare săptămâna viitoare și apoi vom vedea ce propune, ce sugerează Comisia autorităților ungare și cum vor reacționa autoritățile ungare. Totul indică acum faptul că autoritățile din Ungaria vor asculta ce are de spus Comisia și vor proceda la realinierile necesare, dacă va fi nevoie să realinieze ceva în prevederile în cauză și cu această procedură obișnuită a Uniunii Europene va fi îndeplinită și încheiată. Înainte de aceasta, nu văd niciun motiv de isterie majoră, nu văd nici de ce. Noi, în această comisie sau Parlamentul European, ar trebui să acționăm ca un fel de tribunal de ultimă instanță față de deciziile unui stat membru suveran al Uniunii Europene. Autoritățile ungare, o să spun în încheiere, au răspuns la întrebările doamnei Reding deja într-un document care are 19 pagini de text din care am dedus disponibilitatea de a trata cu seriozitate și fiind serios și comisia tratează cu seriozitate chestiunea. Haideți să așteptăm să se încheie cu seriozitate săptămâna viitoare și vom ști ce. Mulțumim, domnule Engel, spune președinta. Următor vorbitor, doamna Gönz. Thank you very much. I won't go back so much in time. Mulțumesc foarte mult, nu m-aș întoarce așa de mult în timp ca și domnul Engel, ci aș dori să rămân la uh, situația concretă. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. E adevărat că Comisia a acționat uh, uh foarte repede în această situație. Se elaborează noi rapoarte și uh, unul va viza așteptările dumneavoastră din partea uh, președinției uh, maghiare. Spuneați foarte frumos ieri că statul de drept, respectarea libertății uh, de expresie, libertarea drepturilor fundamentale sunt cele mai bune garanții pentru încrederea cetățenilor. Spuneați de asemenea că uh, autoritățile maghiare ar trebui să acționeze pe baza uh, preocupărilor. La ce acțiuni uh, vă așteptați uh, din partea autorităților uh, maghiare în săptămâna viitoare, știind că săptămâna viitoare colegiul va lua o decizie dacă sau nu să uh, înceapă uh, procedura de încălcare? Ar fi foarte important să știm care sunt aceste așteptările dumneavoastră. Cealaltă întrebare a mea este legată de independența sistemului uh, judiciar, uh, de independența uh, biroului ombudsmanului și a autorității de protecție a datelor. Dumneavoastră formulați în ambele cazuri formulări asemănătoare, spunând că vă întrebați cum se va asigura faptul că mandatul nu va fi nu a pune în discuție independența ombudsmanului sau autorității de protecție a datelor până când acest mandat se va încheia în mod natural. Domnul Navracici în uh, documentul de 19 pagini sau nu știu câte exact, uh, a oferit uh, un răspuns, însă vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că acestea sunt răspunsurile pe care le doreați, dacă ați primit informații Uh, adecvate atunci când se spune că nici măcar nu se uh, pune în discuție independența acestor două autorități. Următoarea mea întrebare uh, se leagă tot de acest subiect. Nu credeți că repetarea unui astfel de tip de reorganizare a unor instituții independente precum biroul ombudsmanului și autorității de protecție a datelor, Curtea Supremă de Justiție și așa mai departe, sunt procese foarte similare, nu credeți că ele sunt practic niște probleme mai sistematice și că poate că ar trebui să le analizați uh, în context. Nu credeți că ele uh, necesită un uh, răspuns politic, de asemenea nu doar unul juridic? pentru că cumva se atacă niște instituții independente ale democrației, se uh, atacă practic modul de funcționare a unor instituții democratice. Sunt proceduri similare care uh, au mers toate în aceeași direcție. Aș dori să mă întorc uh, puțin uh, în timp vorbind despre uh, dezbaterea legată de uh, legea uh, presei uh, de anul uh, trecut. Se pare că autoritățile maghiare doresc să schimbe ceea ce este necesar. Sperăm acest lucru, însă anul trecut s-au întâmplat următoarele. Cu legea presei era foarte clar că au avut loc niște schimbări cosmetice, nu niște schimbări de fond ale acestei uh, legi. Același uh, tip de concentrare este acum uh, valabilă în uh, cazul uh, celorlalte uh, autorități. Cum ați rezolvat această uh, problemă? Știu că nu dumneavoastră personal, ci comisia în general uh, analizați sau investigați acum uh, efectele acestei legi uh, a presei. Comisia dovedește practic că atunci când implementarea va fi vizibilă, atunci uh, uh, Comisia va fi disponibilă să analizeze efectele punerii în aplicare ale acestei legi. Aș dori să aflu uh, dacă vom primi feedback în legătură cu acest subiect și asta săptămâna viitoare. Aș dori să vă mai adres și alte întrebări. A existat un răspuns alternativ la scrisoarea dumneavoastră din partea a trei instituții Uh, democratice sau care au ca scop drepturile omului. Sunt uh, aceleași trei întrebări care au fost adresate și guvernului. Vreau să știu dacă sunteți uh, conștiente de existența acestor răspunsuri, dacă le analizați, dacă le luați în considerare, pentru că sunt diferite de răspunsurile date de guvern, evident. De asemenea, aș dori să vă întreb dacă analizați uh, și legea uh, electorală și celelalte legi uh, care au legătură cu alegerile libere și democratice. Și, de asemenea, legea confesiunilor, care și are legătură cu acest subiect, ca să nu mă mai refer la Banca Centrală a țării, care nu ține de competența acestei comisii, ci de competența altor comisii. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Mrs. Guns, Mrs. Weber. Mulțumim, Gânz, doamna Weber. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva comentarii și apoi vreo 3-4 întrebări. Primul meu comentariu este următorul. Trebuie să înțelegem că uh, Uniunea Europeană nu este condusă în totalitate de Comisia Europeană. Este o uniune cu trei organisme uh, juridice uh, Parlamentul European, uh, Comisia Europeană și Consiliul European, ori noi suntem un organism uh, independent în Uniunea Europeană. Prin urmare, uh, să fim clari, acesta nu este principiul subsidiarității. Noi nu trebuie să așteptăm să vedem ce face Comisia. Dacă Parlamentul decide într-un anumit moment că este de competența sa să acționeze sau să ia anumite măsuri, atunci, prin tratatul de la Lisabona, are dreptul să facă asta. Evident, de fiecare dată când Comisia uh, acționează ca și garant al tratatelor și ia anumite măsuri, noi ne bucurăm. Însă în ultimii ani uh, practic am avut de-a face cu niște experiențe nu prea plăcute. Una s-a legat de legea presei din uh, Ungaria, cealaltă de ceea ce s-a întâmplat în Franța cu trimiterea acasă a comunităților de romi, uh, când Comisia a eșuat să abordeze problemele reale. Prin urmare, spun că atunci când este necesar, Parlamentul în sine trebuie să acționeze. În ceea ce privește raportul Comisiei de la Veneția, pentru că acesta a fost uh, menționat. Îi invit pe toți uh, colegii să nu analizeze doar scrisorile uh, venite din partea guvernului maghiar și care uh, explică ce au înțeles ei din uh, acest raport al Comisiei de la Veneția, ci să analizeze chiar raportul, pentru că aceasta este o analiză foarte critică a Constituției uh, maghiare. Uh, aș putea să vă transmit tuturor acest raport prin e-mail fără niciun fel de probleme. Am acum și câteva întrebări. în legătură cu uh, aspectele pe care le-ați ridicat dumneavoastră. Întrebările mele uh, sunt următoarele. Care este temeiul juridic pentru a lansa o procedură de încălcare dacă uh, nu veți fi uh, satisfăcuți de răspunsurile pe care le primiți din partea guvernului maghiar? În legătură cu vârsta judecătorilor, ați invocat directiva privind nediscriminarea. În regulă, e o problemă e uh, o perspectivă, însă știm foarte bine că uh, perioada de tranziție de obicei este inclusă în uh, Constituție atunci când au loc asemenea situații. Asta este însă un lucru. Ce se întâmplă cu celălalt? Care este, de fapt, temeiul juridic pentru ca dumneavoastră să începeți o procedură de încălcare? Dacă, de exemplu, se va pune uh, problema uh, Curții Supreme de uh, Justiție sau problema uh, aspectelor de la punctul 2 sau 3. Pentru că eu sunt pentru inițierea unui astfel de proceduri de încălcare, uh, însă pentru asta e nevoie de legislație europeană și vreau să știu care este legislația europeană relevantă în acest uh, caz. Și aici mă leg și de celălalt comentariu al meu. Uitați-vă puțin la uh, standardele duble pe care le aplicăm atunci când discutăm uh, aderarea statelor la Uniunea Europeană și apoi când evaluăm ce se întâmplă în statele membre ale Uniunii. Dacă nu există legi Oare legislația europeană se poate lega de întrebările pe care uh, vi le puneți în legătură cu celelalte aspecte uh, care vizează vârsta și independența autorității de supraveghere a uh, protecției datelor? V-ați gândit cumva la articolul 2 al tratatului? Pentru că asta a solicitat întotdeauna Parlamentul Comisiei să analizeze articolul 2 al tratatului care vorbește despre demnitate umană, despre libertate, despre democrație, stat de drept și respectul drepturilor omului. Puteți invoca Carta Drepturilor Fundamentale. Însă, din nou, uh, doamna comisar Reding ne-a spus la nesfârșit că totul se leagă doar de legislație europeană. Prin urmare, am nevoie de niște lămuriri juridice din partea dumneavoastră aici. Și mai am încă o întrebare după care mă voi uh, opri. Um, Ce ar fi să vă legați uh, de problema legilor cardinale? Pentru că uh, acesta este unul dintre, aceasta este unul dintre criticile fundamentale adresate de raportul Convenției de la Veneția. Probabil aceste legi vor cimenta legislația pentru 2-300 de ani, până când vom găsi o altă majoritate de două treimi pentru Parlamentul Maghiar. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă uh, Weber. Domnul Tavares are uh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Voi începe cu întrebarea de natură generală. Am uh, o singură întrebare pentru fiecare instituție, cum spunea și doamna Weber, colega noastră. Uh, Comisia, Consiliul și Parlamentul acționează pornind de la parametrii diferiți, cu uh, reguli diferite și cu legitimitate diferită. Prin urmare, aș dori să vă adresez o simplă întrebare. pentru fiecare instituție. În termen general, am considerat că atunci când am discutat anul trecut legea mediei uh, uh, din Ungaria, ne-am pierdut în detalii. Multe dintre articolele acestei legi se puteau regăsi în legile uh, pentru presă din alte uh, state membre. Însă agregarea tuturor acestor uh, detalii a făcut ca legea să fie una foarte periculoasă. Și aici avem uh, ceva ce am putea discuta. Aspecte legate de legile cardinale, de Constituție, uh, de modul în care uh, decide guvernul maghiar asupra situației justiției Eh, însă eh, pe mine mă eh, interesează mai degrabă asemănarea dintre toate aceste elemente, constelația lor. Pentru că avem impresia că ne confruntăm cu un fel de mișcare care îngrijorează acest for. În termeni generale, aș spune că cetățenii ne doresc ca noi să facem toate acestea. Putem vedea acest lucru din petițiile pe care le, uh, primit, uh, pe care le primim din partea cetățenilor aici la Parlament, uh, din discuțiile pe care le avem cu oamenii, pentru că e clar că oamenii își doresc să acționăm în ceea ce privește drepturile lor fundamentale. Noi am promis asta cetățenilor, inclusiv cetățenilor maghiari, acela este spiritul din 89 Uh, practic, uh, uh, suntem acum în Uniunea Europeană și nu vom mai abandona niciodată um, un stat european unei dictaturi precum cele care au existat înainte de Uniunea Europeană. În 2004, Ungaria a dorit să intre în Uniunea Europeană și eu cred că ar trebui să acționăm uh, pentru această țară, pentru că așa mi-aș dori și eu să se acționeze în cazul în care țara mea ar avea asemenea probleme. Și acum aș dori să adresez uh, o întrebare comisiei, întrebare care a fost deja vehiculată de mai mulți colegi. Aș dori să o întreb pe doamna uh, Lebai dacă nu se poate referi puțin la spiritul pe care l-am insuflat țărilor candidate la Uniunea Europeană. Dacă uh, țări candidate ar uh, da asemenea legi, ar avea probleme în a adera la Uniunea Europeană? Ce fel de legi ar trebui acestea să redacteze pentru a putea să uh, adere la Uniunea Europeană? Și dacă ar avea probleme, atunci întrebarea firească care se pune este ce să facem atunci cu un stat din cadrul Uniunii care dă asemenea legi? Întrebarea mea pentru Consiliu cum spunea și uh, colegul din partea PPE, um, ar fi legată de faptul că foarte mulți uh, votanți maghiari au votat pentru Fidesz. Însă democrația înseamnă uh, două lucruri, nu doar că majoritatea are ultimul cuvânt, ci că majoritatea se poate schimba. Problema noastră aici este legată de durabilitatea democrației. S-ar putea așadar ca majoritatea uh, să aibă ultimul cuvânt, însă ce se întâmplă cu viitoarele majorități? Viitoarele majorități uh, ar trebui uh, să se uh, implice în uh, în încercarea de a schimba situațiile din statele lor. Cum asigurăm așadar durabilitatea democrațiilor noastre dacă doar majoritatea decide la un moment dat să schimbe absolut totul? Pentru că asta nu este un lucru democratic. Democrația trebuie să permită democrațiilor să se schimbe, majorităților să se schimbe. S-a tot vorbit pe coridoare despre articolul 7, care ar fi uh, finalul drumului și bomba atomică pe care am putea o folosi. Însă există un articol 7, aliniatul 2. Pentru că uh, Uh, articolul 7 este doar uh, o uh, procedură care inițiază un dialog politic. Noi am putea ruga Consiliul să se pronunțe legătură cu îngrijorările legate de încălcarea drepturilor fundamentale de către un stat membru. Tratatele ne dau dreptul să ne Uh, ocupăm de aceste lucruri și regulile noastre de procedură la fel ne permit să ne implicăm. Prin urmare, cum se va proceda? Mulțumesc. Mulțumim, domnule uh, Tavares, domnul Triantafilidis, ca ultim vorbitor din partea grupurilor politice. Din partea cere. Ja, mevrouw de voorzitter, um, ik zou vragen dat Is, dat... Da, domnule președinte, Aș dori să rog persoana care vorbește în numele membrilor independenți să fie, să fie permis să poată vorbi în numele în, alături de cei care vorbesc în numele grupurilor, deoarece fiecare reprezentant al grupului spuneați că primește 3 minute, dar niciunul nu s-a încadrat în acest uh, interval. Aproape fiecare a vorbit aproape 5 minute și aș îndrăzni să spun că în curând veți spune că nu e suficient timp și că celorlalți se va aloca un minut sau chiar mai puțin. Ca atare doresc ca membrii independenți să beneficieze de asemenea de 3 minute la această primă rundă împreună cu celelalte grupuri. De asemenea, aș dori să scot în evidență că membrii independenți sunt reprezentați la această întâlnire poate mai bine reprezentați decât uh, grupurile recunoscute. Da, într-adevăr am spus trei minute și am fost foarte generoasă cu coordonatori și cu vorbitorii uh, numele grupurilor ca atare. pot să spun că vorbitorul uh, care vorbește numele membrilor independenți va beneficia de același interval de aproape până la 5 minute ca toți cei care au vorbit în numele grupurilor. Vi se pare bine? Uh, el sau ea, nu știu cine este, va vorbi atunci când vine momentul, deoarece în mod normal la întâlnirile libe, membrii independenți nu vorbiți. Sunteți de acord? Da, da, da. Bine, atunci să continuăm, după cum am spus, în uh, numele grupurilor domnul Triantifilis. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc Comisiei pentru analiza prezentată astăzi. Cred că se află pe drumul cel bun și cred că decizia care va fi luată pe data de 17 vine la momentul potrivit, deoarece, din câte știu, se va organiza o dezbatere uh, în plenară la una sau două zile după aceea. Iată de ce. Cred că vine la momentul potrivit. Nu știu uh, câte aspecte au fost analizate pentru a se verifica compatibilitatea acestora cu achiul comunitar. Uh, nu știu dacă s-au uh, adoptat, s-au abordat subiecte precum nerespectarea legilor uh, privind ocuparea forței de muncă, nu doar pensionarea judecătorilor. Aici aș dori să văd dacă s-au violat legile privind ocuparea forței de muncă, legile privind grupurile organizate de muncitori probleme care vizează în general societatea civilă. Și aș dori să aud părerea dumneavoastră referitor la aceste subiecte. Mulțumim, mulțumim, spune doamna președinte. Acum uh, urmează rândul uh, vorbitorilor obișnuiți din această comisie. Am să dau cuvântul fiecăruia, însă, înainte de toate, doamna Sipel, am să rog toți colegii să încerce să se încadreze în două minute pentru a putea astfel uh, să terminăm la timp și pentru ca, uh, bineînțeles, să putem asculta răspunsul doamnei Levai. După cum uh, i-am, spus, i-am promis vorbitorului în numele membrilor independenți, va beneficia de cele 5 minute. Înainte de toate, doamna Sipel. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep cu spusele doamnei Lebai la începutul prezentării sale, și anume că Comisia este un gardian al tratatelor și a insistat în continuare faptul că Comisia trebuie să vegheze la respectarea legilor. Cred că e prea puțin, deoarece în tratat nu se vorbește de directive. În tratatul de la Amsterdam, Nisa, Lisabona, asta ne-am pus de acord că noi toți, ca și uh, comunitatea europeană, toate acțiunile noastre vor fi bazate pe principiile comune. Libertate, justiție, echitate, diversitatea opiniilor, nediscriminare, toate aceste valori sunt acum uh, la dispoziția dumneavoastră și nu pot fi uh, verificate cu dispoziții legislative această competență nu ține de competența comisiei, ci se îndreaptă în același timp către Consiliul European, care nu s-a exprimat foarte clar în acest sens, însă vizează și cea de-a treia instituție importantă pe care o avem, și anume Parlamentul European. Și Parlamentul European nu a fost pregătit să critique pe deplin ce, cele demarate de guvernul ungar. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că la ora actuală nu asistăm la o confruntare între um, nivelul european și guvernul ungar. Iată de ce nu e vorba de un tribunal. Dacă ar fi un tribunal, atunci fiecare ar judeca, s-ar judeca pe sine. discuția trece dincolo de consecințele crizei financiare și economice. Problema e că cetățenii și-au pierdut încrederea în uh, măsurile luate de politică, inclusiv politica europeană, lucru care are consecințe dramatice. Decizia asupra unei uh, singure directive mi se pare că nu țintește subiectul uh, deoarece acceptanța din partea cetățenilor s-a bazat întotdeauna pe faptul că am spus că suntem o comunitate. În ciuda um, diferențelor noastre, ne bazăm pe aceleași principii și această încredere dispare tot mai mult și dispare tot mai mult prin, faptul, prin acțiunile guvernului ungar și prin lipsa de acțiuni la nivelul instituțiilor europene. Iată de ce cred că a venit momentul să nu mai îndepărt, să ne mai îndepărtăm privirea, să nu mai încercăm să protejăm și să facem concesii la nivelul european și la nivelul internațional ne pierdem credibilitatea dacă uh, cerem respectarea drepturilor omului de-a lungul globului, dar când vine vorba de propria noastră ogradă, întoarcem privirea și uh, recurgem și ne ascunem în strategia politică. Dacă dorim să recâștigăm încrederea cetățenilor noștri, trebuie să devenim activi. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, trebuie să iau cuvântul acum. Doamna Intfeld, da, mulțumesc. Aș putea să fiu foarte succintă pentru că am foarte puțin de adăugat la cele spuse deja cu foarte mare elocvență de doamna Sipel. Cred că aș dori să încep răspunzându-i uh, domnului Engel, care spunea că Ungaria este un stat membru suveran. Iată de ce poate decide să facă tot ce dorește. Aș dori să vă reamintesc că și Ungaria, ca și celelalte 26 de state membre, au semnat tratatele Uniunii Europene și are obligațiile prevăzute în aceste tratate. Cred că astăzi nu vorbim de Ungaria, Ungaria nu e problema. Problema este reprezentată de lipsa de punere în aplicare a drepturilor fundamentale și a statului de drept și a regulilor jocului democrației în Europa. Cred că face parte dintr-o etapă în care Europa uh, devine o uniune politică matură. Situația din Ungaria este una uh, extrem de gravă, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că uh, Există și alte state membre care nu respectă drepturile fundamentale și în cazul cărora Parlamentul a cerut Comisiei să intervină în repetate rânduri, fie că era vorba de comunitatea Roma în Franța, fie că e vorba de drepturile homosexualelor, de dreptul um, solicitanților de azil și așa mai departe. Este esențial că, dacă există tratate, legi, uh, norme, ca acestea să fie puse în aplicare. E absolut indispensabil și același lucru e valabil și pentru zona euro. Avem un pact de stabilitate care nu e credibil decât dacă e pus în aplicare și același lucru se este valabil și pentru Convenția privind drepturile fundamentale. În primul rând, sunt pe deplin de acord cu Renate Weber că acest Parlament are o responsabilitate independentă și aș uh, cere activarea articolului 7 al tratatului, îndeosebe articolul 7.1 și am făcut acest lucru în uh, grupul liberalilor. Vorbim aici de riscul nerespectării unui tratat. Aici îi oferim posibilitatea statului membru să vină în Parlamentul European și să dezbatem. Nu, se vorba de suspenda- nu e vorba de suspendarea drepturilor de vot sau alte măsuri. Cred că ar fi o posibilă alternativă. O ultimă întrebare comisiei. Ați uh, vorbit de trei aspecte care provoacă îngrijorare. Mă bucură faptul că Comisia face progrese, însă, din păcate, abia după intrarea în vigoare a legilor, există multe alte aspecte care generează îngrijorare. S-a, s-a numit, s-a amintit legea privind mass media. Nu știu ce mai așteptăm, s-au închis deja posturi de televiziune, nu știu ce așteaptă Comisia pentru a intra în acțiune. Legea privind confesiunile a fost menționată. Uh, Mă miră că din 300 și ceva de confesiuni, doar 14 vor fi recunoscute și își vor păstra proprietățile, deoarece celelalte care nu vor mai fi recunoscute își vor pierde și proprietățile. Apoi, în uh, cele din urmă, căsătoria și legea familiei, bineînțeles, ține de competența națională. Însă, menționarea Constituției că căsătoria este acceptabile doar pentru un bărbat și o femeie și uh, combinăm toate acestea cu efectul legii mass media, acest lucru nu ar face decât nu ar face decât să genereze un curent subteran. Vă mulțumim, Sofie, doamna Ernst. Da, mulțumesc foarte mult. Aș dori să aportez trei subiecte. În primul rând, aș dori să vorbesc de așa numita majoritate și dreptul acesteia. Uh, majoritățile nu au întotdeauna dreptate și există exemple concludente în acest sens de-a lungul istoriei. Fiecare cred că poate privi în istoria țării sale, cred că trebuie să procedăm cu precauție. Nu e suficient să spunem că cineva a fost ales democratic și că suntem mulțumiți cu acest lucru și că acest lucru nu poate fi schimbat. Nu toată lumea este aleasă în mod democratic. Un exemplu în acest sens se reprezintă partidul de extremă dreapta NPD din Germania. Cred că nu există așadar um, aceleași standarde egale pentru toată lumea atunci când uh, spunem în fiecare zi în acest Parlament că drepturile comunitare sunt uh, o valoare foarte importantă, atunci vă rog să le apărăm. Trebuie să facem acest lucru. Nu putem doar să vorbim despre asta. Îmi aduc aminte că țările candidate din Balcanul de Vest au fost întotdeauna încurajate să apere justiția independentă și acum, dintr-o dată, ne confruntăm cu cazul Ungariei, care nu a dat dovadă de acest lucru. Ungaria se află pe calea pierderii democrației și acest lucru este cel mai uh, grav și trebuie să răspundem. Iată de ce împărtășesc părerea Renatei Weber, că avem o responsabilitate independentă. Trebuie să reacționăm și să acționăm în calitate de Parlament. Mi se pare chiar că sunt responsabile aceia care uh, ies pe stradă în uh, Ungaria și care încearcă să se coaguleze împotriva guvernului. E un aspect foarte important. Și o altă întrebare pe care o am uh, și anume cum doriți dumneavoastră să împiedicați ca noi să asistăm la un al doilea fiasco, să-i spun așa, ca în cazul Franței. Pentru că observăm că ceea ce a promis Franța în cazul comunității Roma, acele promisiuni nu au fost respectate. Și dacă dumneavoastră spuneți că o procedură de nerespectare a, tratar, a tratatelor va fi demarată, și că dumneavoastră comisia spuneți că încercați să evitați acest lucru pentru că trebuie îndeplinite anumite condiții, ce anume îi cereți atunci Ungaria pentru a spune nu, nu se demarează această procedură? Pentru mine lucrurile sunt foarte clare în ceea ce privește alte alternative care ar putea fi puse pe masă în afara procedurii de nerespectare a tratatelor, mi se pare o paletă destul de restrânsă, însă cum dorim într-adevăr să împiedicăm nerespectarea tratatelor. Cum dorim să veghem la respectarea acestora? Aceasta este întrebarea. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, sunt nevoită să iau cuvântul. De asemenea, am să iau cuvântul și când îmi vine rândul. O rog pe Sofie Intveld să îmi um, ia locul să fie președinta acestei ședințe dacă e nevoie să schimbăm președintele. Eu personal ca un membru al Comisiei Libe din Ungaria, trebuie să fac câteva observații în ceea ce privește situația actuală în Ungaria. Există numeroase schimbări sociale, politice și economice de care s-a avut foarte mult nevoie în ultimii 20 de ani. Guvernul anterior fie nu a beneficiat de majoritatea necesară pentru a introduce aceste modificări sau nu a existat voința politică. Prin urmare, toată lumea se aștepta ca sistemul, baza, să fie modificată. Toți cei care uh, locuiesc în Ungaria știau că aveam nevoie de acest lucru, aveam nevoie de o Constituție care a fost demarată. A fost vorba de o Constituție provizorie uh, care avea încă datele stabilite în 1949. Toată lumea știa că aveam nevoie de aceste legi cardinale. Cred că, având în vedere această situație și modificările de care aveam nevoie, se poate ajunge la comiterea unor erori în anumite legi, că există aspecte care trebuie modificate. Nu cred însă că acest lucru poate, această situație poate genera zvonuri și defăimări că există o mișcare împotriva democrației și a statului de drept, în Ungaria. Acest lucru trebuie respins foarte ferm. Există numeroase probleme cu care se confruntă statele membre care nu respectă tratatele și legislația Uniunii Europene. Iată de ce Comisia e prezentă aici. Cred că e foarte bine ca Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să dea curs și să monitorizeze aceste probleme ea trebuie să ne spune ce modificări trebuie făcute, are propriile mecanisme în acest sens. Iată de ce cred că ar trebui să-i lăsăm, să lăsăm comisiei responsabilitatea de a face ceea ce trebuie să facă și nu cred că aceste chestiuni trebuie politizate astfel. Revenind la chestiunile ridicate de doamna Labai, dacă le analizăm pe toate, um, pensionarea judecătorilor, să analizăm fiecare stat membru. În fiecare stat membru există o vârstă de pensionare care diferă. E vorba de 60 de ani, 63, 65 și așa mai departe. Acest lucru nu înseamnă că judecătorul nu poate lucra după aceea, însă nu poate lucra ca și judecător, deoarece există această limită impusă constituțional. Știu că în Germania vârsta a fost modificată și au câștigat un caz în, instanță, deoarece nu a, li se părea uh, ca fiind o discriminare introducerea unei limite de vârstă pentru anumite profesii. În anumite state membre există administrația uh, curților care este realizată de un minister. De ce credeți că dacă e efectuată de un minister sau de un organism independent unde șeful este ales de o majoritate, o majoritate în Parlament, de exemplu, de ce cea de-a doua instituție este mai uh, Um, sigură, este, are un caracter mai independent. Dacă analizați fiecare situație, ați putea găsi așadar răspunsurile și cred că este important să dăm curs comisiei. Mulțumesc, Sofie! Uh, mulțumesc, e dificil să respecti chiar și propriile limite de timp. Poți să continui atunci să prezidezi, spune vorbitoarea, da, mulțumesc următorul vorbitor și s-a întrerupt microfonul, așa că n-am auzit ce următorul vorbitor. Uh, I have Mrs. Alfano. Doamna Alfano, o să spun acum, înainte de a vă da cuvântul, toți vorbitorii de pe listă, ca să știm clar și să putem gestiona timpul disponibil. Doamna Alfano, doamna Morvai, domnul Foss, doamna Gomez, domnul Michel, domnul Alvaro, domnul Boulder, domnul Mulder, da, domnul Shogor, doamna Boscort și doamna Brister Sayer. Închid lista și acum doamna Alfano are cuvântul. Da, mulțumesc. Nu vreau să repet ce s-a spus deja. Aș vrea să-i adresez o întrebare, domnule Lăbai. Vi se pare util să continuăm să așteptăm, să adoptăm rezoluții, ceea ce am și făcut. Parlamentul a adoptat nu una, ci două rezoluții cu privire la mas, legea mass media și Constituție. Și, între timp, acel radio al opoziției s-a închis, sute de ziariști au fost concediați de la diverse organe media doamna comisar Nelly Cruz s-a exprimat deja și a exprimat îngrijorarea. După cum spunea și Sofie, uh, doar 14 religii sunt recunoscute, ceea ce mă îngrijorează pe mine, pe lângă situația cu judecătorii, ce mă îngrijorează în legătură cu situația din Ungaria. Genul de răspunsuri goale, pe, găunoase pe care le primim de acolo ne spuneți că e, vorba, că e nevoie de judecători uh, flexibili. Ce înseamnă judecător flexibil? Trebuie ca judecătorul să fie inflexibil, nu e loc de flexibilitate la judecători. Ei trebuie să administreze legea, justiția. Ce înseamnă flexibilitatea judecătorului? Să închidă ochii la ce face unul sau altul? E o nebunie. Sprijin solicitarea grupului nostru pentru aplicarea articolului 7, nu împotriva Ungariei, ci pentru că trebuie să respectăm legea, trebuie să garantăm respectarea legii, a democrației și drepturilor fundamentale și, în special, trebuie ca toți cei 500 de milioane de cetățeni europeni care ne privesc să înțeleagă că acestea sunt drepturi fundamentale care trebuie să fie respectate, în special de statele care sunt deja membre ale Uniunii Europene. Poate că nu o să fim niciodată niște statele unite ale Europei. Nu vom avea prerogativele necesare. Vom continua doar să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Acum, ca răspuns la ce s-a spus astăzi aici, legea cu privire la judecători este o lege ad hominem. Judecătorii care aveau 62 de ani și au fost trimiși acasă erau judecători care nu erau pe placul uh, guvernului. E un mare conținut politic în joc. Ce trebuie să facem este tot ce ne stă în putință pentru a asigura că tratatele Uniunii Europene sunt respectate. Uh, președinta, mulțumesc, doamna Morvai, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în limba maghiară. Aș dori să pun o întrebare reprezentantei Comisiei Europene. Puteți să ne spuneți ce regulă din legislația europeană statul de drept e un principiu al Uniunii Europene, dar aș vrea să-mi precizați care este actul normativ pentru care în Ungaria, în 2006, când au existat încălcări majore ale drepturilor omului, Poliția a intervenit împotriva demonstranților, oamenii au fost trimiși la închisoare în mod ilegal, cu sutele. Mm, demonstranții de pe stradă au fost călcați în picioare de forțele brutale ale poliției. Care este temeiul juridic pentru faptul că atunci, în 2006, Comisia Europeană nu a inițiat nimic, uh, nicio procedură în baza articolului 7 și a stat cu brațele încrucișate? nu a reacționat deloc în legătură cu acele încălcări majore ale drepturilor omului. Care e așadar uh, temeiul juridic pentru acea lipsă de acțiune? Având în vedere că eu însă am fost martor a acelor încălcări brutale ale drepturilor și ca jurist, ca avocat în materie de drepturile omului, am lucrat cu martori. E greu de discutat E greu să discutăm foarte calm. Iată de ce aș dori să citesc acum restul discursului, ca să nu mă las purtată de sentimente. Drepturile civice reprezintă uh, centrul uh, sau nucleul. Articolul 1 spune că toate popoarele au dreptul la autodeterminare și în baza acestui drept oamenii stabilesc în mod liber sistemul politic pe care îl doresc și își urmăresc interesele culturale, economice de dezvoltare. Dreptul la autodeterminare este dreptul fundamental uh, colectiv cel mai important. Este un principiu al dreptului internațional ca element de legislație uh, pertinent sau relevant pentru orice stat într-o interpretare corectă a legii. statele și organizațiile trebuie să adere și să respecte aceste obligații, să asigure dreptul la autodeterminare al unei națiuni, inclusiv al națiunii maghiare. Dreptul la autodeterminare nu încetează să existe prin aderarea Ungariei la Uniunea Europeană și nimeni nu poate să vândă acest drept nici Uniunii Europene, nici FMI-ului, nici băncilor, nici capitaliștilor mondiali. Statul maghiar nu poate să-și negocieze dreptul la autodeterminare pentru o situație economică mai bună. Nu poate să renunțe la dreptul acesta ca urmare a unui șantaj. Guvernul maghiar, în numele națiunii ungare, nu poate să renunțe la dreptul la autodeterminare pentru că nu aparține statului, ci poporului tot ce s-a spus în acest schimb despre așa zisa situație din Ungaria ar trebui să fie cântărită în lumina acestui principiu al dreptului la autodeterminare. Deci, acesta ar trebui să fie regula de bază aici și cadrul de referință al dezbaterii noastre. E vreo criză a drepturilor române în Ungaria? Da, există, dar nu în domeniile pe care vă concentrați dumneavoastră și dumneavoastră, guvernul american și reprezentanții capitalismului. Există o criză în Ungaria pentru că majoritatea ungurilor trăiesc în cruntă sărăcie, lipsiți de drepturi. La, în mediul rural, unde trebuie să lucrează pentru un salariu de un euro sau doi, chiar dacă au diplome sau un loc de muncă în uh, <clears throat> fabrici care sunt proprietatea capitalismului străin, unde demnitatea omului și condițiile de muncă sunt extrem de periculoase și precare. Colegul de la GUE, care a vorbit despre organizarea lucrătorilor, trebuie să știe că nu există sindicate pentru că patronii străini nu le permit lucrătorilor unguri să se organizeze în sindicate. Fermierii nu își pot vinde produsele din cauza practicilor abuzive ale angrosiștilor și din cauza infractorilor care nu au fost suficient combătuți de stat. Uh, cadrele didactice, doctorii lucrează pe 200 sau 300 de euro pe lună. Sper că nu o să mă cenzureze nimeni aici dumneavoastră care vă temeți atât de mult de libertatea cuvântului. Și o nevoie permanentă de măsuri de austeritate și de reformă dictate de FMI. Dacă nu mă lăsați să vorbesc, o să mă opresc și o să găsesc mijloacele să mă exprim și să-mi public ideile, dar aș vrea să primesc un răspuns din partea Comisiei și aș vrea să invit membrii Comisiei Parlamentare Libe să și asculte ce au de spus ungurii și nu doar capitalismul mondial. Președinta, Comisia Libe a fost foarte generoasă și va oferi 5 minute. Mm, mi s-a părut un lucru corect pentru că era o solicitare a domnului Claes. Bun, să continuăm așadar. Domnul Foss Was ich höre, sind hier... Mulțumesc, doamnă Din câte aud aici, sunt niște dorințe politice pe care să le punem ca bază morală a vieții noastre și bază a vieții noastre în comun este dreptul, pentru că altfel am fi pur și simplu lăsați în fața hazardului. Se poate, bineînțeles, că anumite modificări erau necesare și, să spunem, și în legea mass media, însă în acest în măsura în care acestea sunt într-adevăr permise, rămână la latitudinea legislației europene și um, etalon aici trebuie să fie tocmai dreptul european și din câte am înțeles-o pe doamna Lebai, aici acuzațiile se bazează pe Carta Drepturilor Fundamentale. Știu că domeniul de aplicare al drepturilor fundamentale pe care am ridicat de multe ori ca standard este țintit în primul rând pe Uniunea Europeană în sine și nu neapărat pe statele membre care într-adevăr au o responsabilitate morală prevăzut acolo, însă din punct de vedere juridic e ceva mai problematic, pentru că altfel aș solicita ca în cazul Spaniei, de exemplu, cele 100.000 de, mii de persoane care au fost expropriate să acestora să li, se, să li se ofere compensare, lucru care până acum nu s-a făcut. Cred că situația cu care ne confruntăm la ora actuală în Ungaria este un caz de nerespectare al tratatelor, dacă este într-adevăr temeiul. Cred că e vorba de o procedură normală de nerespectare a tratatului. Când vorbim de independența autorității de protecție a datelor, uh, și în alte state există o procedură prevăzută în acest sens, chiar dacă nu se recurge la aceeași uh, procedeu complicat. Iată de ce cred că ar trebui să recurgem la procedura normală de nerespectare a tratatelor. Trebuie să vegem că uh, dreptul trebuie să fie etalonul care ne ghidează acțiunilor și ar trebui să cerem din partea Comisiei să se pronunțe dacă într-adevăr e vorba de o nerespectare a drepturilor fundamentale. Însă baza coexistenței noastre trebuie să, ră- să rămână dreptul european și aici, în ceea ce privește Carta Drepturilor Fundamentale, aceasta ar fi întrebarea mea, dacă într-adevăr ar putea ajunge la aplicarea acestora. Mulțumesc, doamna Gomez. Doamna președinte, mulțumesc. Ultima dată când am fost în Ungaria am fost la o ceremonie foarte frumoasă de evocare a lui Tom Lantos în Parlamentul American, în Parlamentul Ungar. Apoi m-am întâlnit cu o, o parlamentară americană, am fost la prânz cu mai mulți tineri diplomați europeni și americani la post la Budapesta. Controversa legii mass media era foarte intensă. I-am întrebat ce se petrece și trebuie să vă spun cu foarte mare regret că ei cu toții, cei care trăiau la Budapesta, ne-au confirmat ideea și impresia că e vorba de acest curent foarte autoritar fascist și au utilizat termenul fascist. Am fost îngrozită, absolut îngrozită, dar când m-am uitat la ce s-a întâmplat, pentru că în ce privește legea mass media, nu s-a îmbunătățit nimic de atunci. Din potrivă, după cum au spus colegii, cu închideri de posturi de radio, cu sute de ziariști concediați, cu cenzura, autocenzura, care prevalează tot mai mult. Ne-am uitat apoi la opinia Comisiei de la Veneția privind noua Constituție și așa zisele legi cardinale. Ne-am uitat la legile electorale, la faptul că în conformitate cu legile electorale există posibilitatea ca principalul partid de opoziție să fie scos în afara legii. Ne-am uitat la elementele menționate de doamna Lebai, independența judecătorilor, protecția datelor, banca centrală. Întreaga imagine. Nu e vorba doar despre Ungaria, e vorba despre noi, Uniunea Europeană. E vorba și despre mine, despre Portugalia, genul de Uniune în care suntem. E vorba de faptul că cei care trebuie să fie gardienii tratatelor nu și-au făcut treaba. Îmi pare rău să spun, suntem astăzi aici acum pentru că Comisia nu și-a făcut temele și nici Consiliul nu și-a făcut temele. Și deci e corect ca Parlamentul să facă acest lucru, să facă presiune că ei să facă ce trebuie. Și trebuie să vă spun că nu e vorba de ceva împotriva ungurilor, a poporului ungar, ci este pentru ei, în avantajul lor, cum e pentru toate popoarele noastre, pentru că trăim în această casă europeană comună, pentru că suntem o societate care respectă legea și democrația. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Gomez. Ați făc, mi-ați făcut sarcina nu foarte ușoară. Acum domnul Mitchell. Oui, euh, la Da, doamnă mm, președintă, doamnă director general, dar am să vă spun că modul în care se derulează aceste dezbatere mă tulbură, ca să vă spun adevărul. <clears throat> Văd că diverse persoane au fost trimise în misiune o misiune dificilă, înțeleg, domnule Engel, înțeleg și pe doamna Gal că nu e ușor nici pentru dumneavoastră. Deci intervenția mea, vă rog să mă credeți, nu va fi isterică, va fi doar exercitarea dreptului meu fundamental de parlamentar. Nici eu nu mă simt când pun niște întrebări sau mă refer la anumite aspecte, considerații nu mă simt ca membru al unui tribunal al poporului. Ar fi vulgar să se considere că Parlamentul, când își exercită cu înțelepciune dreptul, ar fi un fel de tribunal. Vreau să vă spun că libertatea, democrația, legalitatea, nediscriminarea, respectarea principiilor fundamentale sunt valorile esențiale ale Uniunii Europene. Tocmai am auzit aici o enormitate, poate că a trecut neobservată, trebuie să spun, Carta Drepturilor Fundamentale nu s-ar aplica întrucât Uniunea Europeană nu face parte dintre acestea. Ar fi ceva absurd, absurd, oribil. Adaug că aceiași care astăzi par să banalizeze în mod uh, simplist ce se întâmplă acum în Ungaria, denunță atingerea aduse acestor valori atunci când se întâmplă în afara Uniunii Europene. Cred că e mai mult decât o exigență etică de a reacționa atunci când civilizația se um, bazează pe acest lucru în sânul Uniunii. Imobilismul, complezența, nu suntem departe de ele. Când e vorba de o imagine catastrofală a Uniunii Europene în opinia publică, care induc o criză profundă de credibilitate, de încredere și de sens al proiectului european. Ce se întâmplă în Ungaria? aș vrea să spun cu anumită forță, totuși, dragi colegi, nu e ceva banal, nu e nesemnificativ. Este evident cu un risc ridicat, e inadmisibil pentru însă și ideea proiectului european, care încarnă umanismul, deschiderea, solidaritatea, progresul, justiția și egalitatea, într-un cuvânt, valorile universale. Proiectul european este respingerea intoleranței, a naționalismului și respingerea parțialității, vreau să reamintesc. Ceea ce reproșez nu intențiilor acestei majorități guvernamentale, ci actelor și măsurilor adoptate, ce reproșez este tocmai acest defect și mare păcat, un mare păcat de parțialitate. Încearcă să pună în aplicare un stat parțial în serviciul unei singure forțe politice aveți o problemă, doamnă? Da, care e problema dumneavoastră? Adică nu vă simțiți uh, foarte în largul dumneavoastră. Asta pot să înțeleg. Aceste măsuri, aș vrea totuși să reamintesc, aceste măsuri sunt acte, sunt, nu sunt intenții. Și când comparăm, domnule Michel, o să vă iau microfonul pentru că v-ați depășit timpul alocat. Asta doream să vă spun dacă... Nu, n-am înțeles, spune vorbitorul. Va expira timp. Nu cred și o să continue atunci. Ar trebui să vorbești în maghiară, a spus cineva. Nu, maghiară nu vorbesc foarte bine. Mai am câteva idei de, de transmis. Ce se întâmplă deocamdată, de fapt, în Ungaria, o țară europeană, domnule Michel, Domnule Michel, o să vă iau microfonul pentru că în numele Comisiei ALDE a fost doamna Weber care a luat cuvântul pentru cele cinci minute. Deci alocarea pentru membrii de rând a fost mai redusă, a fost cam de două, cel mult trei minute. Eu am fost foarte generoasă cu dumneavoastră și acum o să vă tai microfonul. Vă mulțumesc, domnule Michel. Următorul este domnul Alvaro. Herzlichen Dank, Frau Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ar fi să continui de unde a lăsat lui Michel, probabil aș continua cu același impetus. Nu știu dacă aș ridica aceleași năliniști. Nu e vorba de Ungaria, cred că acest lucru a fost repetat suficient. E vorba de comportamentul unui stat în cadrul Uniunii Europene, indiferent că e vorba de Germania, Franța, Regatul Unit sau alt că ar fi vorba de o altă țară, pentru a da câteva exemple. Din păcate, nu mai există un stat în Uniunea Europeană, sau mai degrabă majoritatea statelor Uniunii Europene, e problematică în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Ca tare nu mai suntem capabili să ne respectăm propriile standarde minime. Dacă Ungaria nu ar fi membru al Uniunii Europene, sunt convins că uh, celelalte state membre ar fi invitat uh, ambasadorii pentru a face câteva amenințări și a încerca să um, corecteze ce se întâmplă în Ungaria la ora actuală, ca tare uh, suntem mult mai stricți cu țările terțe decât cu propriile state membre. Iată de ce cred că ar trebui în propria noastră familie să veghem mai mult la respectarea disciplinei, să încercăm să ne punem în ordine propriile uh, afaceri înainte de a da morale celorlalți nu pun în comun criteriul, uh, criteriile de respectat cu criteriul de membru, cu calitatea de membru, dacă Comisia ar accepta faptul că criteriile de la Copenhaga nu mai trebuie să fie respectate de un stat, atunci nu ne-am confruntat doar cu această problemă în cazul Ungariei, ci și cu alte state membre care au făcut acest lucru. Consiliul, după părerea mea, nu are o poziție prea credibilă dacă îi lasă doar comisia responsabilitatea de a vega la garantarea, la apărarea tratatelor. Comisia este într-adevăr garantul tratatelor, acest lucru este menționat la articolul 7 și acolo se spune și cum pot Consiliul și Parlamentul demara o procedură în acest sens. Iată de ce trebuie să știm uh, care sunt criteriile conform căruia pot fi demarat articolul 7. Se vorbește și la articolul 4 de uh, statul de drept Um, un criteriu important este independența băncii centrale, a mass mediei, a justiției, libertatea confesiunilor. Pentru a da câteva exemple în acest sens, din păcate colegul fost nu mai este aici, aș dori să-i amintesc acestuia și celorlalți care nu au înțeles acest lucru că prin intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale are un caracter obligatoriu pentru toate statele membre. Iată de ce nu există nicio nicio ocazie de a ne îndoi că statele membre nu sunt obligate individual să respecte aceste drepturi. Aș dori să reiau și să subliniez acest lucru. Mai trebuie să mai spun un lucru. Se poate, da, într-adevăr, că s-au făcut greșeli, însă greșelile sunt făcute pentru a putea fi apoi corectate. Și iată de ce aceste greșeli trimit un exemplu, un semnal foarte clar că atunci când nu sunt corectate, acestea devin perfide. Dacă un stat membru uh, nu își respectă obligațiile fără a-și cere scuze, atunci uh, și Comisia, Parlamentul și Consiliul uh, pot să facă același lucru, pot să, fină, să devină vinovați prin inacțiunea lor. The next speaker, uh... Următorul vorbitor este domnul Șogor. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc în calitate de membru, un nume propriu, dar nu ca vicecoordonator din partea PP-ului. Kingo, ai menționat deja primele mele comentarii, deci nu voi uh, repeta uh, ceea ce ai spus despre uh, independența uh, instanțelor. Un dintre colegi vorbea despre libertatea confesiunilor și despre închiderea unui post de radio. Pot să vă spun că Consiliul uh, uh media nu a retras uh, frecvența acestui post de uh, radio uh, și nu a interzis ca acesta să, a interzis acestuia să emită. Știu însă că un singur radio în Europa a fost interzis în Slovacia din cauza legii legate de limba slovacă. Însă, întorcându-ne la legea confesiunilor, 27 între 27 de state membre ale Uniunii Europene sunt 5 sau, ba nu, 9 dacă mă gândesc la statistici, printre care și Ungaria, unde există mai puțin de 14 uh, biserici recunoscute. În Belgia există doar 6 și uh, acelea uh, recunoscute, acelea 14, reprezintă 99% din populația maghiară. Dacă tot vorbim despre această lege, Alte confesiuni au dreptul să se înregistreze și există 83 de uh, astfel de confesiuni care au solicitat să fie înregistrate. Încă ceva. Dacă comparăm uh, situația cu cea a multor state membre, în uh, Ungaria nu există o religie de stat, o religie oficială. În multe state membre ale Uniunii Europene există o religie de stat, în Ungaria nu. Doar atât uh, în ceea ce privește această lege a confesiunilor. Uh, ca membru a Parlamentului European uh, trebuie să refuz și trebuie să protestez atunci când vine vorba despre asemenea denumiri, precum cele foste de colegul nostru, care spune că în Ungaria există o atmosferă care ne duce cu gândul la fascism. Eu, venind dintr-o țară fost comunistă, ar trebui atunci să spun și pun aici între eh, ghilimele că toți eh, colegii mei eh, socialiști sunt staliniști. Oare ar trebui să mă exprim astfel? Doamnă președinte, ar trebui să protestați și dumneavoastră dacă cineva face asemenea afirmații și închei acum pentru că nu vreau să intru în detalii. Însă, repet, acel post de radio nu a fost interzis în Ungaria. Gândiți-vă mai bine ce s-a întâmplat cu acest radio și veți înțelege. Nu credeți vedeți absolut tot ce scrie presa, în ce scriu ziarele. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Șogos, pentru doamnă președinte. Uh, domnul Mulder este următorul. This is not the first time. Aceasta nu este prima ocazie când discutăm uh, Ungaria. Am mai făcut acest lucru și în trecut. Uh, am făcut-o și pe durata președinției maghiare. Mă întreb oare de ce este nevoie uh, pentru a face Comisia să reacționeze uh, în loc să studieze ceea ce ar trebui să fie făcut. Avem uh, Carta Europeană a Drepturilor uh, Fundamentale, și invoc aici articolul 10, libertatea de um, credință și confesiune. Toată lumea are uh, libertate să gândească ce dorește și să-și aleagă propria confesiune. Poate să-și schimbe confesiunea uh, singur sau în cadrul unei comunități și așa mai departe. Nu se spune că Uh, ar trebui să existe un anume număr de confesiuni, așa cum pare să se întâmple în uh, Ungaria. După părerea mea, aceasta este o încărcare clară a dreptului uh, european. Comisia poate să mă informeze, este adevărat că pe 17 ianuarie s-a solicitat uh, intervenția Curții Europene de Justiție, da sau nu? Pentru că, după părerea mea, e clar că au, e nevoie ca o autoritate independentă să dea o hotărâre, pentru că Comisia nu are armele uh, necesare pentru a face acest lucru. Mulțumesc. Mulțumim, domnule domn Mulder, doamna Boscut are cuvântul. Um, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Și, uh, ook, uh, de comisii. Aș dori să mă adresez și comisiei. Aceasta nu este prima dată când discutăm situația din uh, Ungaria. Astăzi vorbim despre Constituție și Comisia este garantul uh, tratatelor și al libertăților uh, și drepturilor fundamentale. E adevărat că este domeniul unde aceste drepturi nu sunt uh, neapărat respectate. Ungaria este membru al uh, Uniunii Europene. Am dezbătut la un moment dat legea presei din Ungaria și acea lege avea legătură cu uh, libertățile fundamentale. Atunci poate nu am dat suficientă atenție uh, acestui subiect. Domnul comisar pentru drept, doamna comisar pentru drepturile omului, doamna Reding, uh, nu a abordat așa cum trebuie acea problemă. Au fost schimbate câteva detalii tehnice și comisia s-a mulțumit cu asta. Întrebarea mea pentru comisie este următoarea. Care sunt șansele să se întâmple exact același lucru și acum? Pentru că dacă nu luăm măsurile adecvate de această dată, atunci pentru multe alte state uh, acesta ar fi un exemplu foarte prost. Eu cred că este foarte important, într-adevăr, să uh, uh, inițiem procedura de încălcare a tratatelor împotriva Ungariei. Mulțumim. doamna Saier are cuvântul. Domnul Saier are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, de definiția mea a unei metode fasciste sau comuniste nu este altceva decât atunci când uh, se uh, uh, oferă judecăți pornind de la o cină și de la bârfe Uh, cu privire la situația dintr-un anumit uh, stat. Am ascultat uh, um, declarației Comisiei și aș dori să refuz să accept aceste judecăți de fascism aplicate Ungariei de către doamna Gomes. Noi am uh, trăit în uh, era comunistă și adesea am văzut abuzuri. Așadar, uh, din partea acestei comisii și din partea Parlamentului solicit ca înainte să ia hotărâri, să facă investigații serioase. Comisia a spus niște lucruri uh, uh, clare și oferă uh, o evaluare corectă. În Ungaria, în anul trecut, nu știu dacă știți, a existat o nouă Constituție. Unii au criticat aici faptul că această Constituție a trecut în 9 luni. Aș dori să vă reamintesc faptul că noul tratat european pe care îl discutăm va fi va adoptat în 4-5-6 săptămâni, deși este un document foarte important. Parlamentul maghiar uh, a adoptat 230 uh, de uh, legi, un număr record, printre ele 30 de legi cardinale. Țara, după conducerea Partidului Socialist, s-a aflat în colaps. Uh, nu a existat uh, nimic uh, în ceea ce privește securitatea. Bugetul, deficitul bugetar a crescut la 53%, la 80%. Practic aveam de-a face cu un dezastru. Serviciile publice nu funcționau. Au existat și forțe paramilitare care s-au desfășurat pentru că poliția, guvernul nu au putut oferi siguranță cetățenilor. Ceea ce am moștenit noi și eu sunt politician Fides pentru cei care nu mă cunosc. Ceea ce am uh, moștenit noi uh, uh, a fost practic un haos care trebuia restructurat. Oamenii aveau nevoie de o mare uh, schimbare și am obținut prin 30 de legi cardinale și 230 de legi ordinare uh, o restructurare a statului care acum este funcțional haideți să nu uităm care a fost motivația noastră. Dacă uh, s-au strecurat uh, 4-5 greșeli în tot acest proces, ei bine, eu mă bucur, pentru că într-o perioadă atât de scurtă, lucrurile nu puteau fi făcute altfel. Uh, am uh, greșit uh, poate uh, la 5-6 uh, aspecte unde nu suntem în conformitate cu legislația europeană în totalitate, dar dacă doar așa stau lucrurile, atunci am avut succes. Uh, aș dori Comisia să Uh, aș dori ca Comisia să analizeze toată această uh, situație. Și e clar că noi în Parlament avem dreptul să facem același lucru. Însă imaginați-vă puțin uh, toate aceste legi care au fost uh, adoptate. 90% nici măcar nu sunt traduse în alte limbi și chiar uh, și traducerea ne dovedește că nu înțelegeți sistemul juridic din spatele acestor legi și legăturile dintre ele. Trebuie să înțelegeți că avem de-a face cu o responsabilitate mare a Parlamentului care trebuie să facă o analiză, să ia o hotărâre și Comisia trebuie să ofere îndrumare Parlamentului în acest demers. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Câțiva colegi au criticat Ungaria că uh, nu uh, respectă uh, dreptul european. Domnule Michel, dacă nu puteți respecta nici măcar regulile de ședință, atunci ce drept moral aveți să faceți aceste comentarii? Vă mulțumesc foarte mult! Doamnă, am fost interpelat personal și aș vrea să răspund. Vreau doar să vă reamintesc, stimate coleg, că e dreptul meu strict uh, să iau o uh, poziție nu doar vis-a-vis -vis de intenții, nu doar vis-a-vis -vis de un program, ci vis-a-vis -vis de fapte, de acte. Uh, Parlamentul European are dreptul să facă acest lucru. E adevărat că v-ați obișnuit acum să nu respectați legile. Doamna președinte, nu voi mai da cuvântul nimănui, ci uh, dau cuvântul uh, din nou doamnei uh, Lebai pentru a uh, răspunde la uh, întrebările ridicate. Doamna Lebai, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. După cum vă dați uh, seama, e dificil să ofer răspunsuri detaliate la toate aceste întrebări care mi-au fost adresate astăzi. Ceea ce voi încerca însă să fac este să grupez întrebările principale care au fost adresate de această comisie astăzi. Prima dintre întrebările care mi-a fost adresată de către stimații eurodeputați este uh, ceea ce se întâmplă în Ungaria, oare ar fi fost permis și statelor candidate? Uh, oare aplicăm norme diferite statelor care se află în Uniunea Europeană față de normele aplicate statelor din afara Uniunii Europene? E clar că avem o dezbatere astăzi și uh, săptămâna viitoare în plenar din nou vom, uh, se vor mai dezbate aceste subiecte. Comisia, de altfel, în mod repetat, de la jumătatea anului trecut și apoi în decembrie, când a devenit clar că uh, regulile veneau tot mai uh, uh, stricte, Comisia așadar a intervenit, Parlamentul a intervenit și a răspuns la aceste întrebări. Comisia a spus foarte clar că noile state membre nu au dreptul să nu respecte tratatul sau Carta Drepturilor Fundamentale. Munca Comisiei în prezent este să se asigure că aceste lucruri nu se vor întâmpla. Acesta este un răspuns foarte clar, este un răspuns uh, care se aplică uh, noilor state membre ale Uniunii Europene, cât și statelor candidate. Toate acestea se găsesc în declarația pe care doamna vicepreședinte Reding uh, a făcut-o în plenar în iunie anul trecut, spunând că statele membre au dreptul să-și modifice Constituția, să adopte o nouă Constituție, însă a subliniat foarte clar că această Constituție trebuie să fie în conformitate conformitate eh, cu eh, tratatele, legile, principiile Uniunii Europene, precum și cu Carta Drepturilor eh, Fundamentale. Acesta este spiritul în care noi lucrăm și nu văd să fie vreo diferențiere între ceea ce încearcă să obțină Parlamentul și ceea ce încearcă să obțină Comisia. Însă, evident, fiecare instituție are propriul său rol. Comisia, ca și garant al uh, tratatelor, are un rol specific și poate să ia măsuri doar pe uh, baza uh, unor analize juridice uh, foarte bine întemeiate. Aș dori să subliniez faptul că uh, Uh, aceste uh, norme au fost uh, implementate de la 1 ianuarie și dacă nu mă înșel, suntem în 12 ianuarie astăzi și Comisia între timp și de fapt începând din decembrie a fost foarte activă în a se axa pe toate aceste aspecte care sunt complexe. Nu putem uh, porni doar de la uh, concepte și anume că suntem o familie foarte asemănătoare. Trebuie să uh, implicăm Consiliul Juridic pentru a ne asigura că se vor lua decizii care nu vor fi puse sub semnul întrebării din perspectivă juridică. Cu toții acceptăm de asemenea faptul că nu avem de-a face doar cu chestiuni de natură juridică, ci există și chestiuni de natură politică aici. S-a mai repetat o a doua întrebare și anume care este temeiul uh, juridic uh, pe care ne uh, bazăm pentru a verifica conformitatea um, legilor maghiare cu um, legislația europeană. Răspunsul este simplu. În ceea ce privește vârsta de pensionare a judecătorilor, um, acționăm pe conformitatea cu directiva 2070 nediscriminare la locul de muncă, independența uh, justiției. Ei bine, aici verificăm uh, compatibilitatea cu articolul 47 al uh, cartei care are o legătură puternică cu articolul 2 al tratatului, iar în ceea ce privește independența autorității Uh, pentru protecția datelor, acționăm pe conformitatea cu directiva cu privire la protecția datelor din 1995. Acesta este un al doilea grup de întrebări uh, care mi-a fost uh, adresate. Am mai stat un al treilea grup de întrebări și anume ce așteptați din partea Ungariei. Comisia din partea Ungariei așteaptă ca din partea oricărui alt stat membru, conformitate totală cu uh, legislația europeană, conformitate totală cu litera și uh, spiritul uh, tratatelor și cu Carta Drepturilor Fundamentale. Apoi, a existat o întrebare și anume ce va face Comisia săptămâna viitoare. Puteți să ne spuneți ce va face Comisia săptămâna viitoare? Ei bine, nu pot să vă spun ce va face Comisia săptămâna viitoare, pentru că Comisia va lua o decizie pe baza analizelor uh, pe care le va elabora uh, și evident e dreptul Comisiei să decidă uh, ce anume dorește să hotărască la un moment sau altul. Până acum, Comisia uh, a încercat să demonstreze preocupările serioase pe care le are. Acest lucru a fost uh, uh, făcut de către președintele uh, Barroso și de către doamna Reding în scrisorile lor către guvernul maghiar. Săptămâna viitoare va fi 17 uh, ianuarie. Normele acestea sunt aplicate de la 1 ianuarie, ori noi, în calitate de comisie, vom lua decizii uh, folosindu-ne uh, în totalitate de dreptul nostru de garant al tratatului. Dacă este cazul, uh, vom lansa procedură de încălcare uh, pentru uh, respectivul stat membru, însă asta va decide Comisia săptămâna viitoare. Uh, mulțumim, doamnă Lebai, spune doamna președinte, mulțumim pentru toate aceste răspunsuri. You allocated, uh, to... Vă mulțumim pentru timpul pe care ni l-ați uh, acordat. Ne aflăm uh, cu 30 de minute în urma timpului fixat pe agenda. Trec așadar imediat la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru această după-amiază. E vorba de cadrul multianual pentru Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale pentru intervalul 2013-2017. Am uh, să vă las câteva minute la dispoziție până când părăsiți sala. Bye. ask uh, the colleagues to... Aș dori să-i rog pe colegi să își ocupe locurile. Aș dori să rog toți colegii care sunt încă în sală și care ar dori să își continue discuția, să facă acest lucru în afara sălii. Trebuie să continuăm cu ordinea de zi. Vă rog, uh, fie să vă ocupați locurile, fie să părăsiți sala. Așadar, ultimul punct pe ordinea de zi vizează prezentarea Comisiei referitoare la decizia pentru cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru intervalul 2013-2017. Conform articolului 5, al regulamentului numărul 168, care creează o agenție europeană pentru drepturi fundamentale, drepturile domeniul simetric de activitate al agenției va fi uh, stabilit printr-un cadru multianual de 5 ani. Actualul cadru financiar multianual va expira la sfârșitul anului 2012 și Um, această propunere urmărește să stabilească un cadru financiar multianual al acestei agenții pentru intervalul între 2013 și 2017, așa cum uh, este prevăzut la articolul 5. Având în vedere că nu există un raportor, am să dau cuvântul comisiei să-și uh, prezinte această propunere mai în detaliu și, bineînțeles, dacă uh, colegii vor dori să intervină, acest lucru va fi posibil după aceea și vom reveni la acest punct pe ordinea de zi atunci când deja există un raportor care îi se va fi alocat acest dosar. Dau acum cuvântul Comisiei pentru a prezenta acest dosar în detaliu. Mulțumesc, domnule președinte. Ați precizat deja contextul. Aveți în față un proiect de decizie a Consiliului de înființare sau de stabilire a unui cadru multianual care să acopere anii 2013-2017. După cum ați spus, e o cerință a regulamentului care a înființat agenția și anume definirea unui cadru multianual care stabilește domenii tematice în care își va desfășura activitatea agenției. E bine să se înțeleagă că nu e vorba de vreun program multianual. Agenția independentă stabilește în fiecare an ce program de activitate are. Dar acest program de activitate trebuie stabilit într-un cadru tematic. Și tocmai acesta e obiectivul acestui proiect pe care îl avem în față de a defini pentru anii 2013-2020 17. Domeniile tematice în care își va desfășura activitatea această agenție. Cadrul multianual actual se oprește pe 31 decembrie 2012 și deci e indispensabil ca pe 1 ianuarie 2013 agenția să dispună de un cadru multianual, noul cadru multianual, care să fie adoptat și pe care să le aplice. Care au fost elementele avute în vedere pentru a stabili domeniile tematice în care va lucra agenția? Sunt mai multe elemente și acestea sunt stabilite în regulamentul de înființare a agenției. Primul element. Agenția trebuie să activeze în domeniul de competențe al Uniunii și domeniile tematice trebuie evident să se situeze în domeniul competențelor Uniunii domeniile tematice trebuie să reflecte și prioritățile stabilite de către Uniune. Un alt element esențial, domeniile tematice trebuie să fie stabilite ținând cont de resursele financiare disponibile. Un element important pentru că, după cum știți, suntem într-un context de austeritate economică care impune o bună definire a domeniilor tematice, știind că agenția nu poate să se ocupe de toate domeniile. Trebuie să se asigure, să se concentreze în activitatea de strângere de date asupra chestiunilor cu adevărat esențiale pentru aplicarea politicilor Uniunii Europene. Deci, cerințele de a ține cont de resursele financiare într-un context de austeritate economică e un element care a fost avut în vedere de către Comisie. Și ultimul element cu adevărat important este plus valoarea și neduplicarea. Agenția nu trebuie să se ocupe de domenii acoperite de alte agenții sau organisme. Știți că unul dintre rolurile esențiale ale Agenției Drepturilor Fundamentale e de a strânge date fiabile și comparabile și există și alte organisme și agenții care se ocupă de anumite domenii. Deci Comisia a vegheat ca domeniile tematice să țină cont de acest obiectiv de neduplicare. Care sunt atunci aceste domenii tematice? Le-ați văzut în propunere. Nu o să vi le mai citesc, dar trebuie să știți că aceste domenii tematice <clears throat> acoperă justiția, situația victimelor infracțiunilor, societatea informatică, respectarea vieții private, protejarea datelor cu caracter personal, integrarea romilor, cooperarea polițienescă cooperarea judiciară, drepturile copilului, nediscriminarea, imigrația, integrarea, migranților, rasismul, xenofobia, o cerință impusă de regulament care spune că cadrul multianual trebuie întotdeauna să conțină teme legate de rasism, xenofobie, agenția trebuie să se preocupe întotdeauna de aceste domenii. <clears throat> Aceste domenii au fost stabilite și după o consultare a părților interesate și în special la societății civile și s-a încercat să se găsească un echilibru între a permite agenției să lucreze în domeniile cu adevărat prioritare, dar ținând cont de o evitarea unei dispersări prea mari a activității agenției, ținând cont de contextul actual, nu poate să lucreze pe toate fronturile. Unul dintre elementele cheie, aș spune, a fost continuitatea agenției. De mai mulți ani a dezvoltat un know-how recunoscut în ce privește colectarea de date pe diverse subiecte. Toată lumea cunoaște anumite produse ale agenției cum ar fi în materie de nediscriminare, niște studii importante în materie de luptă împotriva homofobiei, au fost mai multe rapoarte care au fost foarte importante, continuitatea pe aceste subiecte prioritare ale Uniunii reprezintă un element care a justificat menținerea unui mare număr de teme care existau deja în cadrul multianual precedent. Un alt element esențial a fost intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Și a spune, marea noutate în acest cadru multianual este acoperirea, ce se numește, fostul pilon 3, adică domeniul cooperării judiciare penale și domeniul cooperării polițienești. E vorba de domenii care până în prezent nu erau acoperite de cadrul multianual pentru că agenția nu putea să lucreze decât în domeniul dreptului Uniunii și înainte de tratatul de la Lisabona, domeniul pilonului 3 nu făcea parte din dreptul comunitar. Acum că dreptul comunitar a devenit dreptul Uniunii și pilonii au fost eliminați, agenția poate să lucreze și în domeniul fostului pilon 3. Singurul obstacol este că acest domeniu sau aceste domenii să fie menționate și prevăzute în cadrul multianual. Din acest motiv, în noul cadru multianual s-a prevăzut așadar să se introducă drept domenii tematice sau domeniul tematic uh, cooperarea judiciară și cooperarea polițienească. Un ultim aspect legat de baza juridică utilizată, cadrul multianual se bazează pe articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care se justifică prin faptul că, spre deosebire de primul cadru multianual care se bazează pe un temei juridic prevăzut în regulamentul de înființare a agenției, ca urmare a jurisprudenței curții care a spus că nu se mai poate utiliza o bază derivată, a trebuit să se utilizeze baza juridică utilizată pentru înființarea agenției, adică articolul 352 sau ce e acum articolul 352, adică e nevoie de aprobarea Parlamentului European, în timp ce în trecut nu era cazul pentru primul cadru multianual, unde nu era vreo astfel de cerință de aprobare. Știu că e prima dată că avem ocazia să putem prezenta această propunere. După cum știți, Agenția Drepturilor Fundamentale este esențială pentru Uniunea Europeană pentru a furniza date faptice, fiabile, comparabile cu privire la situația drepturilor fundamentale pe teren și deci e un instrument important pentru a determina domeniile de activitate în anii viitori pentru Agenția Drepturilor Fundamentale și Comisia este foarte dornică să colaboreze cu dumneavoastră pentru negocierea acestui proiect. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu. Uh, Vă mulțumesc. Există doi colegi care ar dori să ia cuvântul. Dau cuvântul înainte domnului Michel. Lors de la proposition de modification du programme odată cu propunerea de modificare a programului uh, multianual 2007-2012, Parlamentul European a conchis că s-ar putea extinde area de acțiune a autorității în domeniul uh, cooperării penale și uh, civile uh, și Riscăm să ne confruntăm cu probleme, așadar, de fiecare dată când dorim să modificăm un program multianual. Aș dori, de asemenea, să relev un element mai important care are legătură cu non-dezbaterea prezidată de doamna președinte, în o dezbatere pe care am avut-o cu ceva vreme în urmă, și anume uh, agenția nu se poate pronunța în legătură cu situația dintr-un stat uh, membru. Fapt uh, absolut surprinzător. Această agenție, practic, nu poate să fie solicitată într-un caz, de exemplu, similar cu cel din Ungaria. Mi se pare că ar trebui să ne gândim la o modificare a regulamentului, pentru Uh, ca să avem o nouă agenție autonomă, independentă, care să aibă puteri uh, extinse uh, pentru a acționa în numele Uniunii Europene atunci când se încalcă, să spunem, articolul 7 al tratatului. Oricum, în ceea ce mă uh, privește, eu vă susțin această modificare, pentru că această uh, agenție nu se poate ocupa de un stat membru. Atunci ea, mie mi se pare complet inutilă. Putem vorbi despre statistici, însă important este să avem uh, o, o viziune transversală tehnică. Mi se pare așadar mai important să fim concreți și realiști pentru ca această agenție să poată să ia măsuri și în statele membre. Doamna președinte, mulțumim domnule Michel. Doamna Inveld. Vă mulțumesc. E uimitor, jumătate din uh, membrii prezenți vor lua parte la această dezbatere, cei patru membri. Da, cred că e într-adevăr păcat că suntem atât de puțini, deoarece având în vedere dezbaterea de aceast- din această după masă și aș dori să menționez aici că am uh, apreciat felul în care ați gestionat dezbaterea, că tare nu sunt, nu sunt pe deplin de acord cu prietenii mei, prietenul meu Michel. Uh, Având în vedere dezbaterea purtată în această după masă și nenumărate dezbateri pe care le-am purtat vis-a-vis -vis de discriminările la care sunt uh, supuși uh, membrii grupului Roma sau uh, alte minorități, cred că toate acestea ar trebui să fie în centrul uh, dezbaterilor noastre. Cred că avem nevoie de o prezență mai numeroasă, unde putem vorbi de mandat, de cadru, dar uh, și de felul în care funcționează, pentru că trebuie să spun că uh, atunci când, în mod oficial, în numele Parlamentului European, am cerut Agenției pentru Dreptul Fundamentale să publice un raport vis-a-vis -vis de libertatea presei în statele membre, agenția a refuzat concret, pentru că spunea în primul rând că nu ține de mandatul lor, că nu au puterea Uh, prevăzut în acest mandat și pentru că nici nu au mijloacele la dispoziție de care ar avea nevoie. Ca atare e un refuz uh, cât se poate de net. Iată de ce aș dori ca această agenție să fie o agenție uh, în adevăratul sens al cuvântului pentru apărarea drepturilor omului și că acest lucru ne va permite să formăm această agenție în acel agent de pază. Mulțumim, Sofie. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, dar am să dau cuvântul înapoi comisiei. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să adaug o clarificare la cele ce s-au spus, o clarificare importantă. Cred că trebuie să facem distinție între dezbaterea cu privire la această propunere, care este cadrul ce determină domeniul tematic, și cealaltă problemă, care este viziunea uh, pe care am putea o avea cu privire la această agenție, dacă această agenție ar trebui sau nu să aibă mai multe sarcini, mai multă putere și așa mai departe. Această propunere are ca obiectiv nu să determine competențele, nici sarcinile uh, agenției, pentru că asta ține de uh, o altă reglementare, ci este un proces de evaluare al agenției care va începe anul acesta. Această evaluare va începe cu un uh, studiu realizat de un organism independent uh, care este ales în, legă- în funcție de anumită procedură, care va face așadar un studiu cu privire la uh, această agenție. Acest uh, studiu va fi examinat uh, de uh, Comitetul de conducere al acestei agenții, comitet care nu reprezintă statele membre. Apoi se vor face recomandări probabil asta la începutul anului 2013, uh, Comisiei, uh, Parlamentului și Consiliului, cu privire la ceea ce am putea face pentru a îmbunătăți agenția, pentru a o schimba și așa mai departe. Va exista apoi un moment uh, pentru a dezbate asupra competențelor, dacă ar trebui să modificăm sarcinile, competențele și așa mai departe. Astăzi nu avem de-a face cu asta. Nu acesta este obiectul discuției, ci uh, stabilirea unui uh, cadru. Și primul, la, primul, la 1 ianuarie 2013 va trebui să avem deja acest uh, cadru, un cadru care uh, determină domeniile tematice. Prin urmare, în regulament uh, uh se prevede doar definirea domeniilor tematice, nu modificarea sistemului stabilit uh, pentru agenție doamna Gal uh, știe bine, uh, dezbaterea cu privire la viziunea asupra agenției este una um, importantă și odată ce vom uh, ce am adoptat regulamentul pentru agenție, s-a prevăzut tot în acest regulament un sistem de evaluare. Acest sistem de evaluare va produce primul său raport pe care va avea din 2013. Oricum, atunci vom putea avea o dezbatere legată de modul în care ar putea funcționa această agenție, în legătură cu modul în care am putea să îmbunătățim funcționarea. Însă vreau să clarific că astăzi vorbim despre o propunere care se leagă de altceva, de ceva diferit de această dezbatere. Mulțumesc. Doamna președinte? Sunt sigură că pentru uh, data viitoare uh, vom cunoaște și uh, raportorul și raportorii din umbră și vom avea o discuție mai aprinsă pe acest subiect. Am terminat discuția punctelor de pe ordinea noastră de zi. Prin urmare, vreau doar să anunț data Uh, următoarei întâlniri. Pe 23 ianuarie vom avea o reuniune uh, constitutivă de la ora 15 uh, și un sfert până la 15 și 45 de minute. După aceea 17 și un sfert, 17, 45, mă scuzați. Următoarea reuniune va avea loc pe 25-26 ianuarie. Vă mulțumesc pentru cooperare. Intervenție fără microfon. Vă mulțumim.